Stimați colegi, este nevoie să începem. Îmi pare rău că unii dintre colegii noștri nu sunt prezenți, dar cei mai importanți coordonatori, domnul Harbor și Evelyn Gebhardt și domnul Lutovic sunt prezenți. De asemenea, comisia este prezentă și, și deci putem începe. Fiind uh, acum președinția cehă, voi vorbi în limba cehă. Am să vi-l uh, prezint pe domnul ministru Martin Riman, ministru al uh, Comerțului și Industriei. A fost de asemenea ministrul transporturilor. Apoi vi-l prezint pe domnul Zajcek, reprezentând reprezentanța permanentă a Republicii Cehe la Uniunea Europeană și persoana de contact pentru probleme comunitare pentru comisia noastră, doamna Comulova, de la reprezentanța permanentă de asemenea. Aș crede că am putea începe cu observațiile introductive din partea domnului ministru, dar neavând decât trei luni și jumătate la dispoziție ca să discutăm toate rapoartele, va trebui să stabilim niște priorități. Trebuie să ne axăm pe acele probleme uh, pentru care se pot finaliza negocierilor. Am discutat mai devreme cu domnul ministru privind posibilele uh, o, o posibilă organizare a muncii. Dați-mi voie acum să dau cuvântul domnului ministru. Vă mulțumesc. Doamnă președinte, membrii ai Parlamentului, doamnelor și domnilor, aș dori să încep spunându-vă că mă bucur să vă prezint astăzi care sunt prioritățile președinției cehe în ceea ce privește piața internă și protecție. Aș dori să vă prezint activitatea președințiilor anterioare, cooperare în trioul dintre Franța, Suedia și Republica Cehă. A dat rezultate bune până acum. Am reușit să cădem de acord asupra unor priorități comune pentru programul nostru de 18 luni și asupra priorităților președinției cehe. Am dori să ne bucurăm de o cooperare bună între Consiliu și Parlament, astfel încât negocierile noastre în cadrul procedurii de codecizie să fie cât mai eficiență, eficientă cu putință. Suntem conștienți de faptul că mandatul Parlamentului European se apropie de sfârșit și de aceea credem că este momentul potrivit să dezbatem uh, timpul la dispoziție pentru discutarea propunerilor este limitat, de aceea trebuie să valorificăm bine timpul. Este singurul uh, mod de a obține progrese. Prioritățile președinției cehe, în general, ar putea fi exprimate prin uh, sloganul celor trei E, economie, energie și Europa și lumea. Astfel au fost uh, formulați de prim-ministrul Topolanec uh, Parlamentului European săptămâna trecută. Europa fără bariere este motul nostru. Cred că împreună cu comisia dumneavoastră o serie dintre barierele care au mai rămas pot fi înlăturate. Republica Cehă preia președinția într-un uh, moment de tulburări, avem uh, uh, împreună cu dumneavoastră sarcina de a face față problemelor uh, crizei economice și financiare, nu numai pentru statele membre, ci pentru care afectează întreaga lume. lume. Săptămâna viitoare, trecută, s-a, conv- convenit asupra unui plan de redresare, uh, utilizând fonduri din, uh, fondurile structurare sau uh, finanțarea uh, IMM-urilor prin uh, Banca Europeană de Investiții. Aceasta pentru implementarea uh, actului normativ privind IMM-urilor. În domenii legate de care intră în competența comisiei dumneavoastră, protecția consumatorului, reducerea poverii administrative, noi trebuie să acționăm în comun. Sunt convins că una dintre condițiile de reușită ca să putem combate criza economică este o piață internă funcțională. Aceasta este una dintre realizările uh, stabilite ca piatră de hotar. De aceea președinția noastră va uh, apela la principiile pieței interne pentru respectarea regulilor pe care statele membre le-au acceptat Uh, semnând tratatele. Trebuie să respectăm tratatele nu numai uh, la bine, ci și la greu, în special la greu. În uh, Europa, o Europa fără bariere nu înseamnă o Europa fără reguli. De aceea, noi trebuie să sprijinim un mediu concurențial sănătos și să menținem un teren egalitarist pentru toată lumea este nevoie ca noi să avem o economie competitivă, mai ales la nivel global. Uniunea Europeană se bazează pe ideea împărtășirii valorilor. Cele mai importante valori sunt, este libertatea, dar există și o valență economică a libertății. Este vorba de libertatea pieței, libertate de a-și valorifica propriul talent, de a intra în concurență cu alți uh, Uh, jucători, președinția cehă dorește să restabilească uh, importanța pieței interne. Prioritatea noastră este libera circulație a serviciilor și vrem să subliniem nevoia unei transpuneri uniforme și corecte a uh, directivei privind serviciile. Am onoarea să vă informez că în Republica Cehă această directivă a fost Transpunerea ei a fost uh, aprobată săptămâna trecută și înaintată Parlamentului. Credem că suntem prima țară în care uh, s-a aprobat uh, transpunerea de către guvern și pot să vă spun că n-a fost o sarcină ușoară. Legea privind transpunerea <coughs> acoperă mai multe zeci de, de acte normative din diferite domenii și dacă vrem să respectăm termenul, atunci trebuie să începem de timpuriu să acționăm în toată Europa. În ceea ce privește libera circulație a serviciilor, ceea ce ne este aproape de suflet, în două săptămâni vom organiza o conferință privind serviciile pe piața internă și vom fi onorați ca mai mulți uh, membri de la comisiile, comisia dumneavoastră să participe. De asemenea, bar barierele pieței interne vor fi un subiect de discuție la nivel uh, înalt, la conferința din martie, extinderea Uniunii Europene, 5 uh, ani după extindere. Sub președinția comisarului Barroso, Almunia și președinția cehă. Vrem să fim siguri că toată comunitatea a beneficiat de extindere. Apoi, subiectul liberei circulații a bunurilor. Din partea Consiliului European doresc să mulțumesc Comisiei dumneavoastră, raportorilor implicați și echipelor pentru activitatea excelentă în ceea ce privește discutarea pachetului privind apărarea prima lectură, acordul pentru prima lectură poate fi considerat un uh, succes și un progres major. Președinția cehă va continua să încearcă uh, să încerce să acorde uh, să simplifice procedurile de asemenea pentru legislația privind produsele de construcție produse cosmetice și uh, aparate de aplicare a pesticidelor. Se va reduce povara administrativă pentru IMM-uri și să asigure libera circulație a produselor de, de construcții în comunitate. Uh, regulamentul privind vehiculele va contribui la competitivitatea industriei de automobile comunitară, simplificând legislația, Președinția cehă de, de asemenea dorește să simplifice regulile pentru firme. În uh, domeniul unei mai bune reglementări vrem în principal să reducem povara administrativă pentru firme. În definitiv, a existat de mult o obligație de reducere a poverii administrative Uh, cu care se confruntă firmele uh, cu 25% până în 2012. Avem uh, multă experiență în acest domeniu în Republica Cehă, unde am încercat să reducem cu 25% birocrația până în 2010 și trebuie să vă spun că din propria experiență a fost sarcina cea mai uh, dificilă pe care am avut-o vreodată are, aceasta implică multe detalii, mult angajament, angajament de plin. Uh, e o sarcină care nu, uh, nu vă ajută să câștigați puncte politice în mod ușor uh, și este o sarcină pe care, în care nu puteți reuși în mod constant pe termen lung. Și nu doar sporadic. De aceea, prioritatea noastră a președinției cehe de a ajuta la reducerea poverii administrative nu trebuie să fie numai a noastră, trebuie să fie un angajament din partea tuturor președințiilor. Alminteri, nu vom reuși niciodată să reducem birocrația, mai ales în, într-o perioadă ca aceasta de tulburări uh, economice. Reducerea poverilor administrative acum este mai importantă ca oricând, mai ales pentru IMM-uri, pentru care costurile administrative reprezintă un procent important din costurile globale. Este necesar ca noi să ne axăm nu numai pe uh, legislația actuală pentru reducerea poverii administrative, ci este nevoie să avem în vedere acest lucru și la adoptarea actelor normative noi. Trebuie să insistăm ca povara administrativă să fie evaluată în mod permanent în cazul noilor uh, propuneri uh, legislative din partea Comisiei. În ceea ce privește IMM-urile, uh, pe următoarele șase luni dorim să ne axăm pe aplicarea unor măsuri specifice care decurg din uh, planul de acțiune pentru IMM-urile uh, europene. Sperăm să uh, obținem rezultate privind firmele private și în ceea ce privește directiva pentru întârzierea plăților, care, din câte am înțeles, trebuie publicată de către Comisia Europeană în februarie. Având în vedere situația economică actuală, e foarte ușor să se faciliteze accesul la fonduri pentru IMM-uri uh, prin uh, uh, împrumuturi preferențiale și astfel încât să nu trebuiască să-și reducă investițiile, mai ales în domeniul inovațiilor. Până acum m-am referit mai mult la afaceri și uh, mediul de afaceri pentru că acestea sunt uh, motoarele principale ale progresului. Uh, antreprenorii IMM-urilor sunt niște eroi sociali, trebuie să fiu de acord cu această idee și antreprenorii nu pot ființa fără clienți, fără consumatori și este important să existe uh, ca și consumatorii să participe la funcționarea pieței interne. Și acum mă refer la directiva privind uh, protecția consumatorilor. Propunerea Uh, dorește să înlăture barierele, să simplifice le legislația în vigoare, să actualizeze această legislație ca să devină mai relevantă în condițiile actuale. Sigur că vom încerca să uh, înaintăm cât mai mult cu negocierile. Am discutat de două ori cu uh, doamna comisar Cnevac dar oricât de mult ne dorim progresul, trebuie să știm că preș uh, mandatul președinției noastre nu este foarte lung, e de fapt unul destul de scurt, astfel încât nu putem să realizăm succese uh, semnificative. Totuși, uh, propunerea este Uh, destul de contradictorie, deoarece din partea statelor membre există propuneri diferite în ceea ce privește pro, uh, protecția consumatorilor lor, mai ales în ceea ce privește principiul armonizării, deoarece statele nu vor mai putea să rețină acele dispoziții care prevăd o protecție mai mare. Pe de altă parte, nu putem să ne imaginăm cum ar putea directiva să fie bazată pe un uh, nivel maxim de protecție, așa cum se aplică de către unele state membre. Este ceva ce alt, alte state membre ar, nu ar fi de acord cu acest lucru. Când se discută această propunere la nivel național, apar multe obiecții, multe probleme. Pe de altă parte, trebuie să avem în vedere că există mai multe aspecte ale propunerii care încearcă să înlăture barierele pe piața internă și să simplifice condițiile atât pentru antreprenori cât și pentru consumatori. Și uh, sperăm să există uh, bunăvoință din partea ambelor părți ca să se ajungă la un uh, text echilibrat. De asemenea, pregătim în, în prezent un material pentru miniștri pentru a fi uh, discutate în, uh, la reuniunea din mai. Sperăm să reușim să facem progrese și în, acest, în uh, această direcție. În, în afară de problema legislației de calitate, aplicabilitatea drepturilor este un aspect important ce ține de a consumatorilor. De aceea urmărim uh, cu foarte multă atenție activitățile comisiei din acest uh, domeniu. La ora actuală ne uh, concentrăm pe compensările colective pentru consumatori. La sfârșitul lunii noiembrie anul trecut, Comisia a publicat o carte verde privind despăgubirile colective pentru consumatori, care, lucru care a lansat o consultare deschisă pe această temă. Nu suntem convinși că este necesar introducerea unui sistem european de despăgubire colectivă. Nu știm dacă... Credem că obiectivul cărții vezi poate fi atins uh, utilizând instrumentele deja existente. Cu toate acestea, așteptăm concluziile ce vor fi trase ca urmare a exercițiului de uh, consultare și dezbaterea uh, Consiliul, din cadrul Consiliului privind competitivitatea ce va avea loc în mai. De asemenea, susținem supravegherea funcționării pieței interne. În sfârșit, doresc să menționez două propuneri relevante și pentru activitățile comisiei dumneavoastră, și anume în domeniul telecomunicațiilor. În domeniul telecomunicațiilor, prioritatea noastră, pe care am discutat-o deja uh, cu colegii de la Comisia ITRE în această dimineață, uh, eu reprezintă pachetul telecomunicații. Vom continua lucrările începute de uh, președinția franceză, ale cărei obiective au fost foarte ambițioase. Consiliul de Ministri a stabilit în unanimitate în toamna trecută să adopte uh, concluziile propuse de Consiliu, dar știm că există încă diferențe de opinii între Parlament, Consiliu și Comisie. Cu alte cuvinte, ne aflăm într-o situație destul de dificilă în această privință. Cu toate acestea, sperăm că pachetul telecomunicații va fi adoptat la ședința din luna iunie a Consiliului uh, de Telecomunicații, ceea ce înseamnă că mai avem uh, doar trei luni în care putem încerca să redactăm uh, o variantă de compromis a textului. Chiar dacă, toate pentru că toate părțile sunt interesate în găsirea unei soluții un rezultat pozitiv uh, nu poate fi atins decât dacă toate părțile sunt dispuse să facă un pas înapoi față de uh, poziția lor actuală pentru a se putea ajunge la un compromis. Partea fundamentală a acestui pachet uh, o reprezintă directiva privind drepturile cetățenilor, care revizuiește și dreptul la intimitate, la viață privată. Această propunere face parte din pachetul telecomunicații, însă situația în acest caz este uh, mult mai uh, dificilă. Al doilea domeniu, a doua chestiune legată de telecomunicații, este problema roamingului și la modul de reglementare a serviciilor de roaming. În primul rând, trebuie să precizez că Republica Cehă este una dintre puținele state care a, și-a exprimat întotdeauna, din totdeauna îndoielile în ceea ce privește reglementarea serviciilor de roaming. Însă suntem printre uh, puținele state care au făcut acest lucru. Italia se mai află în aceeași situație. Cu toate acestea, respectăm situația actuală și sperăm că vor avea loc discuții care vor uh, duce la o convergență a propunerilor Comisiei și Consiliului, pentru că uh, ele sunt destul de similare și uh, sperăm că vor putea fi apropiate de poziția Parlamentului. Sperăm să putem ajunge la un acord în prima lectură, uh, lucru uh, ce va permite adoptarea documentului de către Consiliul, la Consiliul de, de Telecomunicații din iunie. Domnilor și domnilor, uh, astfel ajung la încheierea prezentării mele. Cred că este important uh, ca în domeniul uh, consumatorilor și a pieței interne să facem lucrurile pe care le-am precizat. Președinția noastră nu a început într-o perioadă ușoară, vom fi uh, nevoiți să abordăm mai multe aspecte economice și uh, se apropie de final și mandatul acestui Parlament, ceea ce uh, ne scurtează și mai mult uh, perioada în care deținem președinția, însă sperăm să ajungem la un acord cu dumneavoastră și să putem să ne lăudăm cu succese la sfârșitul acestei președinții. Mulțumesc foarte mult. Președintele, Vă mulțumesc pentru că ați uh, vorbit despre ambele părți ale pieței interne, uh, întreprinderile și consumatorii. Anumite guverne subestimează rolul consumatorilor și al protecției acestora. Trebuie să subliniez că Republica Cehă a reușit să analizeze 40 de legi și să implementeze uh, directiva servicii și de aceea uh, în ceea ce privește coordonarea acestor lucrări, Cehia se află într-o poziție mai bună decât alte state. Cei care se vor afla în locurile noastre la sfârșitul anul viitor vor putea uh, să analizeze din această privință rezultatele directivei uh, respective. Doresc să vă invit la ziua consumatorilor, care va avea loc pe 16 martie la Bruxelles, în uh, prezența comisarului Cuneva și uh, președintelui McCarthy, președintei McCarthy, vă invit astfel oficial pe dumneavoastră și pe reprezentanții dumneavoastră de la minister um, să luați parte la acest eveniment. Va fi o zi importantă în care dorim să ne adresăm consumatorilor europeni. ați uh, subliniat că este foarte important ca statele membre să își respecte angajamentele. Și în uh, domeniul bunurilor și a plasării acestora pe piață, comisia noastră a ridicat uh, standardele, de exemplu, în ceea ce privește bunurile de calitate inferioară din Asia, dar vom reveni asupra acestui subiect mai târziu. Acum îi voi ruga pe coordonatori să ia cuvântul în numele politici, uh, grupurilor parlamentare și să comenteze prioritățile uh, președinției cehe. De la PPED ia cuvântul domnul Malcolm Harbour. Malcolm Harbour, uh, vreau să îi urez ministrului un călduros bun venit Doamna Roitu va face parte din grupul meu și uh, mă bucur că prezidează această ședință, deși ne pare rău că doamna Arlene McCarthy nu se află astăzi uh, în sală. Uh, sunt încântat să aud care sunt ambițiile dumneavoastră. Ați spus că doriți să readuceți în prim plan piața internă. Pot să vă spun că deja am început să facem acest lucru dar se pare că dumneavoastră considerați că trebuie să consolidăm acest lucru. Cred că am făcut uh, progrese în această comisie pentru că am uh, promovat atât piața internă cât și uh, consumatorii în același timp, drepturile acestora, pentru că dorim ca consumatorii informați cu drepturile lor să poată profita de piața internă. În acest context, Aș vrea să ne spuneți mai multe despre ambițiile dumneavoastră în ceea ce privește drepturile consumatorilor, un subiect pe care l-am discutat în această dimineață. Comisia este de părere că nu vom uh, reuși să încheiem, uh, să ajungem la acord într-o primă lectură în timpul președinției cehe, dar cred că putem face progrese substanțiale în analizarea anumitor aspecte strategice, strategice cruciale, astfel uh, deschizând calea pentru următoarea președinției următoare președinții în uh, acest dosar. De asemenea, doream să vă întreb câte ceva despre pachetul telecomunicații pe care l-ați adus uh, dumneavoastră în, sub, uh, în discuție. Ați fost destul de pesimist în ceea ce privește poziția dumneavoastră cu privire la acest uh, pachet. Parlamentul a spus foarte clar că dorește foarte mult să ajungă la un acord în timpul președinției cehe și nu numai atât, dar vinerea trecută am, uh, v-am și trimis o listă de domenii uh, politice în care trebuie să lucrăm cu anumite indicații prin compromisurile și v-am transmis și un orar și v-am spus cam care ar fi calendarul în care trebuie să rezolvăm aceste probleme. Am auzit că doriți să-l aprobați în iunie, dar noi sperăm să mm, ajungem la un acord în a doua lectură în aprilie. Nu dorim să așteptăm până în iunie, sub nicio formă. Ă, acest lucru înseamnă că va trebui să facem ă, eforturi foarte mari de ambele părți. Ehm, prin urmare, Consiliul din 17 martie de telecomunicații este deosebit de important și subliniez lucrul pe care l-am spus colegilor dumneavoastră, faptul că este foarte important pentru acest Parlament să invitați raportorii și raportorii din umbră la acea ședință, pentru că cred că la nivel ministerial se pot rezolva multe probleme cruciale care ehm, asupra cărora nu am ajuns încă la un uh, consens. Acesta este mesajul meu pentru dumneavoastră. Dacă aveți aceeași opinie și dacă doriți să ajungem la un acord după a doua lectură, în aprilie, suntem uh, foarte hotărâți să depunem toate eforturile necesare pentru a face acest lucru, însă avem nevoie de susținerea dumneavoastră, care este foarte, foarte importantă. În al doilea rând, în legătură cu roamingul, mulți dintre noi sunt rezervați în ceea ce privește um, reglementarea prea rigidă și uh, uh, care nu respectă foarte mult intimitatea într-o piață care evoluează foarte mult. Măsurile uh, de reducere a prețurilor duc la, au consecințe negative asupra consumatorilor. Dorim să promovăm concurența, însă ne îngrijează faptul că am putea crea un precedent pentru un control pe termen lung al pieței de către Comisia Europeană. Am spus uh, și mai de mult că nu dorim ca telecomunicațiile să devină o nouă politică agrară uh, comună, agricolă comună. există deja câteva categorii uh, de servicii în care piața nu va funcționa în mod satisfăcător trebuie să fim foarte atenți înainte de a aproba anumite chestiuni. Suntem de acord cu măsuri cruciale în ceea ce privește transparența, uh, pe care o considerăm absolut indispensabilă și putem fi uh, de acord și cu anumite plafoane, însă uh, dacă îmi împărtășiți punctul de vedere, ar fi foarte util dacă președinția cehă ar da dovadă de rezonabilitate și precauție în acest dosar. În concluzie, uh, salutăm ambițiile dumneavoastră și așteptăm cu nerăbdare să lucrăm cu dumneavoastră în această președinție, care din păcate va fi mai scurtă, dar sunt convins că efectele ei vor fi de durată. Președintele, vă mulțumesc foarte mult. Evelyn Gebhardt, uh, în numele grupului socialist. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Aș dori și eu să îi mulțumesc domnului ministru că și-a găsit timp să vină să ne viziteze și să vorbească despre prioritățile din domeniul pieței interne și a protecției consumatorilor. În trecut uh, am arătat că este foarte bine ca miniștrii să vină și să vorbească cu noi uh, la directiva serviciilor datorită cooperației, cooperării din Parlamentul European și cu Consiliul de Miniștri am găsit o soluție rezonabilă, o soluție care a pus accentul pe economie și pe drepturile muncitorilor. Ceea ce mă aduce la o întrebare foarte importantă care ne preocupă pe toți. Am citit un articol despre Vaclav Klaus într-un ziar german și acesta vorbea despre diversele bariere în calea liberei circulații în piața internă. Am fost șocat de acest lucru Aș dori să știu dacă este și o poziție pe care o aveți dumneavoastră ca președinte în exercițiu al Consiliului. Vrem o Europa fără bariere? Ați spus că vreți să existe o circulație liberă a serviciilor, că există o circulație liberă a produselor și bunurilor și că vreți să existe o piață internă europeană și așa credem și noi. Însă, așa încât nu cred că există o diferență în Uh, obiectivele noastre, cu toate acestea am impresia că dacă ne gândim la ceea ce este în spatele uh, declarațiile dumneavoastră, există o mică diferență. De fapt, noi creăm o piață internet comună, avem drepturi ale consumatorilor, drepturi ecologice, și așa mai departe, însă dumneavoastră păreți să interpretați piața internă ca o piață unde există doar economie de piață liberă. O, aveți o viziune foarte liberală a economiei de piață, lucru pe care nu putem accepta pentru că am văzut pe propria piele, ce, odată cu criza financiară, ce se întâmplă dacă lucrurile sunt prea liberale, așa încât ar trebui să Eh, fie clar care sunt intențiile noastre, pentru că poate nu vrem aceleași lucruri. În al doilea rând, în legătură cu protecția consumatorilor. Această dimineață am avut o dezbatere în comisia noastră și știm că există anumite probleme care au fost discutate și la nivelul Consiliului de Ministri. Dacă vrem armonizare de plină sau nu. Deocamdată trebuie să respectăm ceea ce scrie în tratate. Nu am găsit încă textul relevant, însă în articolul 153 al tratatului. Este un articol lung, nu-l voi citi, dar dacă vă uitați la paragraful 5, acolo se spune exact ce spun eu, adică măsurile adaptate sub paragraful 4 nu trebuie să stânjenească statele membre dacă aceste state vor să adopte măsuri mai stringente. Bineînțeles că măsurile respective trebuie să fie în concordanță cu tratatele. Nu vreau să existe o, o situație în care să avem o armonizare de plină sau încercăm să avem o armonizare de plină, dar subminăm standardele de la nivel euro, național prin standardele la nivel european. Tot ceea ce se adoptă la nivel european ar trebui să fie văzut ca o valoare adăugată. Avem armonizare și bazăm acest lucru pe cele mai înalte standarde Însă dacă judecăm standardele cele mai înalte din statele membre, nu aș fi de acord cu acest lucru. Pentru că unele standarde sunt mai ridicate în unele state și mai scăzute în altele. Al treilea lucru pe care vreau să spun, cred că opinia mea diferă de cea a lui Malcolm Harbour. Atunci când am discutat despre telefonie și despre roaming, am spus că Comisia și Parlamentul vor un anumit lucru. Am avertizat companiile de telefonie mobilă și le-am spus că în legătură cu SMS-uri și MMS-uri vor trebui, vor trebui să uh, evolueze. Am văzut că după 2 ani nu s-a făcut nimic și nu există competiție pe piață și se pare că există un acord la nivel mai înalt în legătură cu prețurile pentru consumatori, în special în serviciile transfrontaliere. Și atunci vom acționa. Eu cred că Parlamentul European și Comisia Europeană vor trebui să își respecte promisiunea pe care au făcut-o cetățenilor. Sper că Consiliul de Miniștri va da curs acestei căi. Nu putem accepta că cei care au o putere de cumpărare mai redusă vor fi excluși de la aceste servicii. Avem nevoie de asemenea de reguli mai clare și se vede în mod foarte clar că piața nu se poate reglementa singură. Se creează un monopol, ceea ce este inacceptabil și trebuie să facem ceva pentru a contracara acest lucru. Îmi cer scuze, am, deja am spus președintele acest lucru, trebuie să prind un tren pentru că am o întâlnire la Paris o întâlnire pe care am făcut-o cu un an în urmă, când nu știam că vă veți afla prezent aici, însă așa încât voi părăsi sala, nu pentru că nu vreau să vă ascult răspunsurile, însă asistenții mei sunt în sală și vor lua notă de răspunsurile pe care ni le veți da dumneavoastră. Vă mulțumesc. Aș dori să-l informez pe domnul ministru că astăzi am aflat că comisia va trimite o analiză mai detaliată a drepturilor consumatorilor. Acum îi dau cuvântul domnului Fortu în numele grupului liberalilor din Parlament. Vă mulțumesc. Aș dori în primul rând să vă mulțumesc pentru vizita dumneavoastră, domnule ministru, pentru că ați luat președinția într-un moment dificil și Uh, va trebui să vă îndepliniți anumite angajamente. Noi am aprecia, apreciat ceea ce ați spus despre poverile administrative și energia care trebuie investită pentru a reduce această povară. Nu suntem nici noi pentru o rigiditate excesivă. Există anumite voci care sunt mai deschise și mai liberale, însă eu aș fi dorit să vă întreb care este ambiția dumneavoastră în legătură cu produsele de construcție. Raportoarea este aici și vă va pune sigur întrebări mai aprofundate pe acest subiect, așa încât aș dori să vă mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră. Eh, děkuji a já bych si ještě dovolila eh, z pozice předsedající. Vă mulțumesc. Aș dori să adaug ca să intervin ca președinte aici și să-l întreb pe domnul ministru dacă este de acord cu marcajul CE. Pentru că deja am avut anumite discuții, ne-am retras de la proiectul CE+, însă marcajul CE ar trebui să fie consolidat. Cu toate acestea, în Africa am văzut produse cu acest uh, marcaj, chiar dacă nu erau însoțite de niciun document. Am întrebat de mai multe ori Comisia Europeană în legătură cu această situație. Este vorba despre un marcaj uh, se introduce un marcaj protectiv, însă nu aceasta ar fi soluția aici. Aș dori să închei aici prima rundă de întrebări și lor pe domnul ministru să răspundă la aceste prime întrebări. Mulțumesc, doamna președinte, pentru a vă răspunde la ceea ce am auzit ne pare rău că doamna Gebhardt a trebuit să părăsească sala pentru că am avea foarte multe de discutat. În ceea ce privește cele spuse de domnul Harbour. Mm, pașul suplimentar în domeniul protecției consumatorilor și anume propunerea care ne este prezentată. Vom încerca să înaintăm pe cât mai mult posibil în grupurile de lucru, de discuție pe acest subiect. Este un exercițiu invizibil, dar poate să creeze o platformă bună pentru munca președinției suedeze. Este vorba de o problemă destul de delicată Presupun că intervențiile pe care le-am ascultat aici clarifică, fac acest lucru să fie foarte clar. Președinția franceză a făcut uh, tot ce a putut în acest sens și a reușit să discute mai puțin de 12 din cele 50 de articole din această propunere. Deci, probabil nu este realist să vă așteptați ca celelalte 36 de articole să fie discutate în timpul președinției cehe. Grupurile de lucru se întâlnesc de două ori pe lună, deci destul de frecvent. Prima întâlnire a avut săptămâna trecută și următoarea întâlnire va fi săptămâna viitoare. Deci vrem, într-adevăr, să uh, impulsionăm discuția pe acest subiect, dar rămânem destul de fermi în legătură cu așteptările noastre. După aceea, în legătură cu ce a spus doamna Gebhardt, în legătură cu armonizarea de plină care să fie înțeleasă ca nimic care să împiedice statele membre să adopte un nivel mai înalt de protecție la, la nivel național. Acest lucru ne indică că discuția va fi foarte tumultuoasă. În unele cazuri am putea numi acest lucru o armonizare minimă și nu o armonizare de, plin, de plină. În legătură cu pachetul telecomunicațiilor și pesimismul pe care l-am exprimat, domnule Harbour, nu sunt un pesimist în ceea ce privește partea care ține de această comisie. Însă sunt realist în legătură cu acele aspecte ale dosarului care intră sub incidența comisiei ITRE. ITRE își dă seama că Consiliul de Miniștri, la în ultima sa întâlnire din președinția franceză, a fost foarte activ și am văzut acest lucru și la întâlnirile interne cu partea franceză. A fost foarte activ în atingerea unanimității dintr-un singur motiv. Acesta a fost un semnal că dacă Consiliul nu ia o decizie unanimă, Comisia se va folosi de dreptul său de veto pentru a respinge întreaga propunere. Deci, a trebuit să luăm o decizie una, unanimă. Toată lumea este conștientă de acest lucru astăzi. Și în cursul procesului de negociere trebuie să ținem cont de voința puternică a statelor membre, după cum a fost exprimată în votul unanim la întâlnirea Consiliului de Miniștri în acest domeniu sunt destul de realist și nu pesimist. În ceea ce privește întâlnirea din iunie, am crezut că acest lucru va fi doar o formalitate care va fi adoptată imediat. În legătură cu roamingul, sunt de acord cu dumneavoastră că nu vrem o nouă politică agricolă comună. Domnul Harper a spus că președinția cehă ar trebui să folosească să-și folosească bunul simț și această observație mi se pare pertinentă. Cu toate acestea, opinia Republicii Cehe este clară în această problemă și eu am comunicat-o. Cu toate acestea, statul care prezidează Consiliul nu are rolul de a abuza de poziția sa de vârf pentru a își impune pozițiile sale naționale. Rolul nostru este cel contrar, să unificăm, să creăm un spațiu pentru compromis și acorduri. Și de aceea am spus că în legătură cu roamingul, am lăsat mai degrabă discuția la latitudinea celor care vor într-adevăr reglementarea roamingului, și anume Parlamentul sau restul Consiliului sau restul Comisiei. Dacă ar fi să alegem între propunerea Parlamentului și cea a Comisiei, noi suntem mai apropiați de poziția Comisiei, pentru că regulamentul în acea propunere nu este atât de extins. Însă vreau să repet că până în ultimul moment eh, suntem pregătiți să jucăm rolul de moderator al președinției. Răspunzându-i domnului Harbour, am răspuns și uh, o parte a preocupărilor doamnei Gebhardt. Nu cunosc detaliile în legătură cu articolul lui Václav Klaus în legătură în ziarele germane în legătură cu protecția angajaților, însă, în general, se pare că există o discuție și o dezbatere aici între două puncte de vedere diferite. Întotdeauna este o problemă de măsură. Chiar și în protecția angajaților apare măsura. În toamnă am vizitat India și acolo am aflat că o companie indiană care angajează, are mai mult de o mie de angajați nu are voie să concedieze niciun angajat fără uh, aprobarea guvernului. Bineînțeles că această interdicție are și ușițe de scăpare. Companiile se uh, împart uh, și fac tot felul de lucruri care cresc costul de tranzacție. Discuțiile nu sunt în legătură cu faptul dacă trebuie să fie reguli sau nu. Cu toții suntem de acord că există că este nevoie de asemenea reguli. Uh, Dezbaterea ține de care, de ce, ce să acopere aceste reguli guvernamentale sau ale Uniunii Europene. Discuția în legătură cu roamingul ne arată că am vorbit despre armonizare și roaming în legătură cu întrebarea doamnei Roitova. Am discutat deja despre acest lucru la prânz dar aș spune că este vorba de o inițiativă bună în principiu, dar cu o reținere. Se, întregul set de reguli va fi, trebui impus în așa fel încât să nu se existe niciun fel de portiță de scăpare. Să fie foarte dificil să se facă noi aranjamente împotriva acestei ocoliri a regulamentului. Vă mulțumesc pentru această analiză a problemei fundamentale a funcționării societății și nivelul reglementării. Doamna Pleștinska. Vă mulțumesc. Vă, vă urez bine venit, bine, bine ați venit și deja vi s-a pus o întrebare privind directiva privind aceste produse. În contextul unei Europe fără bariere, împreună cu raportorul, aș include și industria construcțiilor, care face obiectul atenției comisiei noastre. Noi pregătim o directivă care urmărește să armonizeze regulile și condițiile uh, comercializării acestor produse, condițiile de import și export. Uh, încercăm să simplificăm legislația, mai ales pentru IMM-uri. De aceea pregătim multe măsuri concrete în acest domeniu. Iată întrebarea mea. Președinția cehă va încerca să finalizeze discuțiile privind reglementările asupra produselor de construcții la prima citire, adică până la sfârșitul lunii mai 2009. Ce fel de poziție are președinția cehă privind comercializarea produselor de uh, construcție cu uh, eticheta CE? acest uh, subiect ne-a dat de lucru de când am adoptat pachetul de introducere, de introducere pe piață acestor produse. A doua întrebare se referă la protecția consumatorului. Eu sunt un apărător al organizațiilor pentru protecția consumatorilor, de aceea uh, în condițiile președinției cehe, uh, aceasta știe foarte bine că noile state membre trebuie să parcurgă mulți pași pentru a putea prinde din urmă uh, statele membre mai vechi. Iată motivul observațiilor mele. Doar uh, organizațiile pentru consumatori bine dotate vor putea să educe consumatorii și să rezolve disputele ce fel de activități uh, prevedeți dumneavoastră în ceea ce privește protecția consumatorului? Vă mulțumesc! Aș dori să adaug faptul că Comisia a amânat votul astfel încât uh, negocierile între Kiev și Moscova să aibă timp să ia în discuție și această directivă, care a fost foarte pe larg discutată în cadrul comisiei noastre. Doamna Hans, de la EPP, vă mulțumesc foarte mult, uh, domnule ministru, pentru a ne fi onorat cu prezența. Ca să valorific uh, prezența dumneavoastră, aș dori să menționez două aspecte. În primul rând, ați menționat uh, directiva privind serviciile și transpunerea acesteia. Cred că este un aspect crucial, deoarece 2010 se apropie și ne apropiem de sfârșitul perioadei de transpunere pentru anumite țări. Uh, doamna președinte a menționat faptul că președinția CEH are deja 40 uh, de uh, acte normative transpuse. Care ar fi situația în alte țări? Aș dori să aflu. Uh, dar cum rămâne cu procedurile electronice? Știm că va fi o propunere din partea Comisiei pentru un sistem, dar cum evaluați sistemele din diferite state membre? Credeți că această transpunere se îndreaptă unde trebuie? Vom avea suficient timp până la 1 ianuarie 2010? Acesta este primul aspect. Al doilea este următorul. Aș vrea să știu dacă vă alăturați președinției dumneavoastră în combaterea fraudei și pirateriei, ați putea să faceți referire la Observatorul European de combatere a activității fraudulente. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Mai există alte întrebări, domnul Rutovici? Domnule ministru, bine ați venit în comisia noastră. Aș dori să vă adresez o întrebare privind actuala politică a președinției cehe. Suntem martorii unor creșteri de prețuri în, pentru utilități și în alte domenii. De asemenea, vedem că uh, sunt și multe disponibilizări. Așadar, vedem că sunt niște riscuri politice, uh, neliniști, Uh, potențiale și vă întreb ce faceți în cadrul politicii pro-consumator pentru a reduce uh, fenomenele acestea foarte neplăcute și care afectează mai ales uh, persoanele particulare. În al doilea rând, în ceea ce privește serviciile roaming, este foarte dificil să ajungem la un acord mai ales în cazul în care una dintre părți consideră că este mai puternică. Ne amintim de întârzierile în reducerea tarifele, tarifelor pentru roaming și de aceea aș dori să susțină uh, în prezent niște, administrative, niște măsuri administrative foarte puternice, pentru că furnizorii de servicii acum își sporesc uh, serviciile și își uh, maximizează profiturile, iar societatea în ansamblu este afectată de creșterea prețurilor și este important uh, să vă întreb, domnule ministru, ce credeți? Ar trebui să accelerăm uh, procesul de protejare a um, consumatorilor europeni din, din acest domeniu? Mulțumesc! Ultima observație de la doamna Norris. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, domnule ministru, pentru că uh, ați venit să discutați cu noi uh, în uh, acest moment în care subiectele acestea sunt arzătoare. Am doar două observații, pentru că mi se par foarte important să știm în acest moment în care tocmai ați preluat președinția, să știm dacă prioritățile cele mai mari vor privi armonizarea uh, la nivel minim, pentru că, având în vedere că nu există prevederi transversale, uh, nu înțelegem foarte bine politica Europei uh, în legătură cu subiectele principale, precum piața internă, dar nu numai, ci și um, apărarea drepturilor consumatorilor. E vorba de aceste subiecte uh, delicate uh, referitoare la plângerile adresate de consumatori cu privire la serviciile telefonice și așa mai departe. Sunt foarte multe subiecte în legătură cu care consumatorii nu se simt protejați. nu doar de fiecare stat membru, dar nu se simt uh, într-un mediu echilibrat în care consumatorul să fie la fel de important uh, ca întreprinderile de pe piață. O minimă armonizare, astfel încât uh, politicile comisiilor, precum cea pentru viața internă, să fie tot mai europene. Acestea cred că sunt uh, importante și trebuie să facă parte din prioritățile uh, noastre până la sfârșitul mandatului. Și cred că în analizele noastre trebuie să uh, analizăm în special acest subiect. Uh pan ministr má deset minut maximálně protože má tiskovou konferenci za deset minut takže prosím o reakci. Aveți maxim 10 minute, deoarece în 10 minute dumnealui va trebui să meargă la o conferință de presă. Întâi doamna Prescinska privind uh, construcțiile, uh, produsele pentru construcții. Noi sprijinim uh, nivelul maxim de armonizare cu noul cadru legislativ și uh, Uh, marcajul CE aplicat uh, produselor pentru construcții a trebuit să fie obligatoriu și aș dori să obținem un acord la prima lectură până la 9 martie și suntem dispuși să căutăm un compromis în zonele cheie, cum ar fi comercializarea electronică, proceduri simplificate și așa mai departe. Cred că există bunăvoință de ambele părți și sunt cu siguranță de acord cu dumneavoastră în ceea ce privește organizațiile pentru consumatori. Rămâne la latitudinea statelor membre de a se ocupa de această problemă și cred că așa trebuie să rămână treaba, pentru că în fiecare stat membru există condiții diferite, diferite structuri ale organizațiilor de protecție a consumatorilor, și cred că aici principiul subsidiarității este cel mai bun care se poate aplica. În ceea ce privește directiva privind serviciile, doamna Hanslikova întreba despre situația din alte state membre. Pentru a putea uh, afla despre situația din alte state membre și a face schimb de experiențe și a afla despre părerile altor state membre privind termenul, noi vom avea o reuniune informală în Praga, unde se va aborda în principal acest subiect. Directiva privind serviciile, din punctul nostru de vedere, este foarte, un uh, aspect foarte important, esențial, dar trebuie să vă spun totuși că uh, trebuie să fie aplicată în legislația națională în cadrul competenței uh, statelor membre și nu avem uh, nicio putere de influență asupra deciziilor lor uh, în afara procedurilor pentru încălcarea legislației. În ceea ce privește pirateria, credem că este o problemă care privește mai mult țările terțe din, cât, din cum înțelegem noi problema. Cum uh, s-a menționat ieri, trebuie să utilizăm toate instrumentele disponibile în zona politicii pentru comerț și să sprijinim, să sprijinim uh, autoritățile din statele membre. Uh, inspecțiile comerciale, de asemenea, fac parte din ministerul nostru și avem, ne confruntăm cu multe probleme în domeniul uh, vânzărilor ilegale de produse uh, la um, granița cu Germania și Polonia. În ceea ce privește um, întrebarea domnului Rutovici, cum spuneam și mai devreme, uh, opinia mea personală, care trebuie să o deosebesc de um, opinia președinției, opinia oficială, părerea mea personală în ceea ce privește reglementarea prețurilor, reglementarea uh, prețurilor, dacă ar fi să reglementăm mai mult prețurile, mai mult decât în prezent, uh, nu pot fi de acord uh, cu reglementarea prețurilor din simplul motiv că oamenii sărăcesc. Gândiți-vă la roaming, la comunicațiile transfrontaliere. Acest lucru arată că oamenii de fapt nu sărăcesc, că altfel nu și-ar mai permite uh, apelurile vocale transfrontaliere, apelurile internaționale. În trecut, telefonia mobilă nu era disponibilă, dar existau linii fixe cu mult timp înainte. Însă acum oamenii își permit mai mult decât își puteau permite mai înainte. Un ultim punct referitor la nivelul minim de armonizare. Pe baza observațiilor mele de mai dinainte și ale dumneavoastră, discuția <clears throat> va fi foarte complicată chiar și în viitor. Va fi dificil să ajungem la un acord asupra nivelului de armonizare care trebuie aplicat să fie unul minim sau maxim. Singura armonizare ă, posibilă care nu ar permite derogări ar fi aceasta. Există încă 38 de articole care trebuie discutate. Noi suntem gata să moderăm aceste discuții. Suntem de acord în principiu cu armonizarea de plină. În ceea ce privește gradul de armonizare, acesta trebuie realizat cu atenție, altfel există riscul de a compromite principiile generale Vă mulțumesc, domnule ministru, câteva idei privind roamingul pentru a exprima poziția Parlamentului. Trebuie să schimbăm situația conform căreia locuitorii din nord sunt plătiți în sud o diferență de 10 ori față de uh, prețul pe care plătesc locuitorii din sud uh, față de cei din nord. Acum, privind internetul, este un aspect foarte important. <clears throat> pentru dezvoltare, de aceea îl abordăm. Merită discuția politică și um, sub președinția cehă, care uh, dobedește multă energie, um, dacă îmi dați voie să răspund, n-am vrut să monop monopolizez uh, discuția în jurul roamingului, dar este un exemplu bun. Faptul că există diferențe între operatori și prețurile practicate în diferitele țări este un lucru uh, remarcabil, trebuie analizat. Dar trebuie să ne întrebăm în legătură cu uh, funcționarea piețelor telecom în statele din sud și cele din nord, care este nivelul concurenței într-o anumită țară aceasta este cauza diferențelor sau nu? Câți operatori există pe piață? Care este politica lor tarifară în general? Unii operatori se axează pe anumite servicii, alții pe altele uh, în ceea ce privește tarifarea. Deci, uh, înainte să luăm um, o măsură administrativă atât de importantă cum este reglementarea prețurilor, trebuie întâi să analizăm dacă piețele sunt bine organizate, dacă nu există distorsiuni și abia apoi ne am trece la măsuri atât de dramatice. Fără o analiză profundă a acestor piețe, nu, uh, nu se cade să începem uh, să le distrugem. Aceasta în ceea ce privește piețele naționale analizate. În orice caz, sunt foarte bucuros că ne-ați onorat cu, provența, cu prezența și că discutați împreună cu dumneavoastră că discutați împreună cu noi aceste probleme și uh, doresc să uh, să discutăm cu dumneavoastră și uh, alte aspecte, cum ar fi jocurile de noroc online și așa mai departe. Vă mulțumesc foarte mult, sunteți oricând binevenit, chiar dacă nu mai rămâne mult din mandatul nostru, dar sperăm să vă avem alături de noi în martie sau, în martie sau aprilie. Vă mulțumim, vă mulțumim foarte mult!

Okay, we will continue straight away and I, I give the... Vom continua imediat. Vom începe cu uh, integritatea jocurilor de noroc online. Doamna Șaldemose are cuvântul. Vă mulțumesc, cred că este o temă foarte interesantă. Vreau să le mulțumesc foarte mult tuturor colegilor pentru um, amendamentele uh, numeroase pe care le-au depus. Avem 149 de amendamente la raportul privind jocurile de noroc online. Sună mai rău uh, decât, uh, situația sună mai grav decât este, pentru că sunt convinsă că vom reuși să ajungem la compromisuri bune care vor aduce îmbunătățiri raportului. Citind amendamentele, am ajuns uh, la concluzia evidentă că sunt două uh, tendințe. Se evidențiază două tendințe în aceste amendamente. Pe de o parte, un număr de amendamente la considerente doresc um, interpretarea jocurilor de noroc online ca o activitate economică cu totul și cu totul normală. Regulile pieței unice și dreptul comunitar uh, trebuie să aibă prioritate în aceste privințe. Pe de altă parte, un număr de amendamente propun uh, interpretarea jocului de noroc ca o zonă specială ale activității economice care poate avea uh, consecințe negative și de aceea este important să se ia măsuri uh, pentru prevenirea acestor consecințe negative. Statele membre ar avea atât dreptul cât și interesul legitim uh, de a-și păstra legislația națională. Acestea sunt cele două abordări principale Chiar dacă amendamentele nu uh, o spun uh, foarte clar, aceasta este diferența esențială între cele două abordări. Uh, și mă întrebam cum ar trebui să încep discuția azi pentru a um, exprima clar care sunt amendamentele pe care le susțin și care sunt cele pe care nu le susțin. Cred că cel mai ușor este să facem în felul următor. Putem găsi amendamente de compromis între cele depuse de domnul Tubon, de doamna Mendels, doamna Corpola și cele uh, aduse chiar de mine. Cred că între amendamentele depuse de noi se poate ajunge la un compromis productiv. Pe de altă parte, personal nu doresc să uh, o iau în direcția uh, în care uh, merg amendamentele domnului Harbour și domnului Newton Dunn și altor colegi. Ceea ce nu înseamnă că nu putem găsi soluții bune folosind multe dintre amendamente. Sunt câteva subiecte care s-au bucurat de mai multă atenție, de exemplu, măsura în care uh, principiul subsidiarității ar trebui să uh, fie prezent în raport uh, jurisprudența Uniunii Europene, 8, 9, 10, 11, 12 și 13. Acestea sunt amendamentele care se referă la aceste teme. Aș prefera să aș putea să facem un compromis și să facem referință la uh, dreptul comunitar, uh, dar aș vrea să ne referim și la principiul subsidiarității. Mai există și uh, o discuție privitoare la profiturile corecte ale organizațiilor sportive. Se discută faptul dacă rezultatele lor sunt exploatate comercial sau nu. Cred că și aici putem găsi un compromis uh, util. E vorba de amendamentele 81 și 82 și 87. În legătură cu profiturile corecte uh, ale organizațiilor sportive. Chiar dacă putem ajunge și aici la un compromis. Apoi mai este problema codului etic. Personal aș propune să păstrăm uh, codul etic uh, ca supliment și nu ca înlocuire și nu uh, ca suplinitor al uh, legislației uh, de resort. Se mai discută în ce măsură jocurile de noroc online comportă riscuri uh, deosebite față de jocurile de noroc obișnuite. Câteva amendamente au ca scop ștergerea unora dintre observațiile mele cum că ar exista un risc suplimentar de eh, dependență în jocurile de noroc pe internet. Eu cred că este important să păstrăm observațiile mele pentru că accesul foarte facil la jocurile de noroc online cresc riscul eh, de eh, dobândirea dependenței. Nu privește toți uh, jucătorii de jocul de noroc acest risc, dar uh, anumite categorii sunt uh, foarte vulnerabile. 26, 27, 28, 29, 36, 33 și 35 sunt câteva dintre amendamentele care se referă la acest lucru. Nu voi mai uh, insista, vreau doar să uh, vă atrag atenția asupra faptului că există mai multe categorii de amendamente și cred că există posibilitatea ajungerii la câteva compromisuri foarte bune. Voi face câteva propuneri în acest sens. Nu știu dacă doriți să facem uh, astăzi acest lucru, dar săptămâna viitoare vom încerca să avem o ședință, miercuri, pe 28 ianuarie, la ora 18, a raportorilor din umbră uh, și atunci vom uh, analiza mai îndeaproape detaliile și amendamentele. Intenționăm să votăm în comisie pe 11 februarie și să prezentăm raportul în uh, ședința plenară de la sfârșitul lunii martie. Unele dintre amendamente sunt foarte bune și uh, vreau să le mulțumesc tuturor pentru interesul manifestat. Sunt convinsă că putem înce la câteva amendamente de compromis foarte bune. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Îi dau acum uh, cuvântul uh, raportorilor din umbră. Prima este doamna Corhola. Mulțumesc, doamnă președinte, continuă președintele. Sunt de acord cu abordarea raportorului din proiectul de raport și din amendamente am aflat cu plăcere la o ședință internă a mm, PPE-ului că majoritatea colegilor PPE susțin amendamentele pe care le-am uh, depus. Sunt uh, optimistă și convinsă că raportorul și raportorii din umbră vor ajunge la un acord privitor la majoritatea aspectelor discutate. Nu voi intra în detalii cu privire la amendamentele uh, individuale, dar uh, mă voi referi la câteva chestiuni generale pe care eu, raportorul doamna Arule și majoritatea colegilor din PPE uh, le susțin. În primul rând e vorba de jocurile de noroc, și anume jocurile de noroc uh, online, care uh, au o natură specială, reprezentând un domeniu foarte sensibil, așa cum s-a spus în uh, intervenția dumneavoastră. Aceasta este jurisprudența permanentă a Curții Europene de Justiție și tocmai de aceea Parlamentul European a um, exclus uh, din directivele privind comerțul electronic și servicii și, internă, și viața internă și uh, serviciile media uh, artificiale, uh, jocurile de noroc și pariurile. Dreptul comunitar uh, nu dorește să supună legilor pieței acestui uh, domeniu, limitând faptul că se limitează atribuțiile statelor membre în acest domeniu nu înseamnă că se împiedică liberalizarea acestui domeniu de activitate. Sunt de acord cu raportorul că există dovezi suficiente privind uh, amenințările pe care le prezintă aceste jocuri pentru uh, cei care le joacă, pentru familiile acestora și pentru societatea ca întreg. Atunci când am pregătit amendamentele, nu uh, am întâlnit niciun studiu academic universitar independent care să vorbească despre acest lucru. Profesorul Michael Adams a vorbit comisiei noastre despre amenințările prezentate de uh, jocurile de noroc online. Așa cum am explicat în documentul meu, uh, studiul Europe Economic uh, are anumite insuficiențe în ceea ce privește cercetarea și metodologia și, uh, ca urmare, nu poate fi folosit uh, de noi ca o bază pentru concluzii de politică. Uh, în final, sunt de acord cu raportarea că autoreglementarea într-o zonă sensibilă, precum jocurile de noroc, nu poate înlocui legislația. S-a sugerat în alte dezbateri că jocurile de noroc online nu sunt reglementate și că autoreglementarea și codurile de autoreglementare, controlele etice de autoreglementare ale industriei uh, uh, implică și protecția consumatorului. Jocurile de noroc online, în special anumite forme ale acestei activități, uh, prezintă riscuri mari și în majoritatea statelor membre sunt supuse unor reguli mult mai dure. Domnul Manders, care trebuia să ia cuvântul acum, nu a venit, așa încât îi dau cuvântul doamnei Rule. Foarte uh, pe scurt, vreau să le mulțumesc uh, celor două doamne, doamnei uh, Corlova și doamnei Evroviț pentru uh, cooperare. Pe de-o parte, cred că putem ajunge la compromisuri uh, eficiente. Amendamentele și raportul au uh, evidențiat deja o anumită cale, care cred că este foarte clară. Până miercura viitoare uh, ne vom uh, pregăti. Președintele, în locul doamnei uh, Manders, s-a vorbit doamna Ries. Nu trebuia să iau cuvântul, dar având în vedere că raportul din umbră nu este de față, vreau să vă spun că și eu am depus câteva amendamente și sper că ele vor fi considerate utile de către comisie, dar nu sunt sigură de acest lucru. Veți vedea din amendamente că nu sunt de acord că e o problemă de subsidiaritate, dar uh, în general sunt de acord cu... Văd că nu sunt de acord cu majoritatea membrilor comisiei, dar uh, nu-i nimic, câștig următoarea bătălie. Atât am vrut să vă spun. Vă mulțumesc. Domnul Harbour are cuvântul apoi în Harris. Cred că doamna Sheldon Mills a subliniat uh, amendamentul meu și al domnului uh, Marys, și al domnului Unele uh, observații nu sunt susținute de studii și de cercetare. Am avut mai multe discuții cu raportorul pe această problemă. și uh, cred că există totuși o minoritate care susține abordarea noastră, care cred eu că este mai realistă. Piața se schimbă și evoluează foarte repede. Și cred că se dezvoltă în ciuda noastră. Uh, totuși nu cred că trebuie să abordăm, uh, să avem abordare a struțului, să băgăm capul în pământ. Cred, din contră, că trebuie să analizăm mai bine în ce domenii se va dezvolta uh, activitatea jocurilor de noroc pe internet. Trebuie să încurajăm operatorii responsabili să-și continue activitățile și trebuie să uh, îi descurajăm pe cei care nu sunt răspunzători și să eliminăm progresiv de pe piață. Unii pretind că jocurile de noroc pe internet nu există. Monopolile de stat uh, finanțează cu foarte mult succes uh, pariurile sportive în anumite uh, domenii. Multe dintre loteriile de stat se implică în uh, loteriile pe internet, în jocurile pe internet, pentru că există cerere. Jocurile de noroc uh, reprezintă o problemă indiferent dacă sunt organizate de stat sau de o companie privată. Dacă rătările de stat uh, vor decide să-și mute serviciile pe internet, uh, acestea vor crea la fel de multă dependență ca cele organizate de uh, companiile private. Cred că raportul încearcă să influențeze uh, martorul și să uh, îndreptă Parlamentul către zone în care nu suntem suficient de bine documentați. Și nu cred că aceasta este o cale foarte eficientă de a ne folosi, un mod foarte eficient de a ne folosi timpul. De aceea avem uh, două tipuri diferite de amendamente. Opinia noastră este că trebuie să avem o abordare mai uh, realistă și să încercăm să abordăm deja câteva probleme, pentru că cred că suntem de acord cu faptul că dezvoltarea um, jocurilor de noroc pe internet în timp real au devenit, a devenit foarte populară cu anumite um, grupuri de cetățeni care sunt interesate, dar uh, deschid uh, mm, drumuri uh, către aranjarea meciurilor și lipsa de integritate. Domnul Harris, uh, care este expert în domeniu, va vorbi despre câteva chestiuni care au, uh, au fost aduse în discuție și la audierea noastră uh, privitoare la lipsa de contribuție a jocurilor de noroc care folosesc un anumit sport oficial ca bază a activității sale, dar nu contribuie sub nicio formă la acesta. Domnul Tubon, în urmă cu vreun an, a vorbit despre pariurile pe cai, pe curse de cai plasate pe internet. În multe state în care cursele de cai sunt populare, veniturile din jocurile de noroc sunt reciclate și cu ele se finanțează cursele de cai. Dacă continuăm pe această cale, cred că vom continua să avem două poziții diferite. Pe de parte, pentru că există un fel de efect de aureolă în jurul uh, loteriilor de stat care își fac uh, publicitate și cred că și activitățile lor promoționale trebuie să fie uh, supuse acelorași legi ca și uh, de pe internet. Cred că putem formula o poziție uh, putem ajunge la situația în care uh, cei care uh, au o altă opinie să poată facă un raport al minorității. care să ne reflecte mai bine poziția noastră. Chiar dacă nu vom câștiga aprobarea Parlamentului, aș vrea măcar ca acel raport să fie public care să, și să reflecte opinia noastră. Chiar acesta este scopul raportorilor din uh, proprie inițiativă. Sper că acest gest nu va fi interpretat ca unul uh, ostil. Este doar uh, modul nostru de a păstra în atenția opiniei publice acest domeniu. Pentru că în următorul Parlament va trebui să abordăm un punct de vedere mai matur asupra situației. Mă bucur că guvernul francez a început să lucreze la acest lucru și uh, guvernul chiar a pregătit uh, un document cu care sper că vom fi cu toți de acord. Um, uh, Domnul Heaton Harris, spre deosebire de doamna Jorgensen, a cărei, a cărei raport dor din umbră nu este cu ea, eu mă simt ca Peter Pan, cam separat de, către, de raportorul meu din umbră. Cred că anumite din argumentele raportorului din umbră nu sunt logice. Nu, aș fi interesat să știu cine a scris toate aceste lucruri. Eu am decis că, deoarece există o probleme cu studiile academice în acest domeniu, o simplă citire a câtorva paragrafe din studiul care a fost comandat de această comisie. Și acest studiu arată direcția pe care nu o urmăm acum punctul 7, un punct din sumarul executiv și un punct din raportul principal. Punctul 7, în legătură cu jocurile de noroc, am putut să facem o comparație simplă între Suedia, care are un monopol de stat asupra jocurilor de noroc, și Regatul Unit, care are o piață liberalizată. Și rata problemelor cu jocurile de noroc este aproximativ aceeași în ambele jurisdicții. Deci este posibil să concluzionăm că Eh, proprietatea asupra jocurilor de noroc nu are o influență majoră asupra uh, dependenței. Uh, am primit uh, dovezi că clienții comunitari sunt fraudați pe site-urile europene și cele non-europene. Există și argumente nesubstanțiate la punctul 2, 3, 4 235 din raportul principal citez domnul Giro Permans de la Asociația Europeană a Cazinourilor a spus că există mai mult de 2600 de site-uri ilegale de jocuri de noroc în lume și că 80% din banii uh, procesați prin aceste site-uri sunt spălați. Uh, documentul academic la care facem referire în anexa 3 estimează că în lume există doar 2069 de site-uri de internet uh, și nu toate pot fi considerate complet ilegale. Există foarte multe argumente aici și cred că ar trebui să existe o cinste în dezbaterea noastră și să folosim date care ne sunt disponibile și asupra cărora putem să cădem de acord, pentru că întotdeauna ne bazăm pe studiile pe care le comandăm pentru, ca o bază pentru dezbaterea noastră. Ar trebui să fim cinstiți și din partea mea a argumentului înțeleg perfect că există țări din Uniunea Europeană care au opinii foarte diferite în legătură cu jocurile de noroc online și în legătură cu problemele potențiale. Eu vin din Regatul Unit, unde există o piață foarte liberalizată a jocurilor online cu un cod de conduită puternic și, după cum sugerează acest studiu, nu avem probleme mai mari cu jocurile de noroc decât în Suedia, unde aceste jocuri de noroc sunt aproape interzise. Așa încât cred că există și loc de o opinie minoritară aici. Cred că cele două părți ale argumentului uh, vor reuși să ajungă la o înțelegere. În legătură cu sportul și cu fair play, am înaintat un uh, Uh, amendament chiar eu însumi, pentru că văd unde merge discuția și uh, cred că aici putem să îi ajutăm pe oameni să uh, înțeleagă că nu există uh, vreo legătură între uh, pariuri și integritatea vreunui sport. Foarte multe dintre organizațiile care vin și ne cer amendamente similare, sunt uh, organisme de guvernare care vor banii pentru ei înșiși, pentru secretariatul lor și care nu vor folosi aceste sume pentru ceea ce spun că vor să facă și anume să uh, măsoare integritatea. Ar trebui să uh, ipotecăm acești bani pentru a ajunge exact unde trebuie să ajungă. Vă mulțumesc. Peter Pan era băiatul care nu vroia să crească, nu? Urmează domnul Dubu și după aceea vom trece la următorul raport, după rapor, comentariile domnului Șodemese. Vă mulțumesc, foarte pe scurt. De mai mulți ani urmăresc acest subiect și am ajuns la o concluzie pe care o putem trage cu siguranță. Și anume, apariția jocurilor pe internet creează în mod incontestabil probleme noi și că nu trebuie în niciun fel să ne gândim ca și cum această tehnologie ar fi total neutră și că este doar un, un suport total transparent. De aceea, ideea să, ideile pe care le enumerăm în raportul doamnei Chaldemers, anumite riscuri, anumite precauții, și măsuri pentru a face față acest, acestui risc, mi se pare că corespunde la ceea ce ni se pare că este influența tehnicii internetului asupra jocurilor de noroc. Și aș adăuga că jocurile fizice sunt, prin, sunt activitățile din statele membre care sunt printre cele mai controlate și supravegheate, inclusiv din motive fiscale și că dacă noile tehnologii pot să suplinească prin uh, viteza de reacție uh, acest lucru înseamnă că trebuie să uh, introducem uh, controle și mai stricte uh, pentru jocurile online, fie că sunt controlate de către stat sau de operatori privați. Aceasta este o observație de ordin general. Nu cred că se poate spune, cum uh, spune uh, Malcolm și Chris, că economia jocurilor online este una curată sau sănătoasă, eu cred că atunci când este vorba de site-urile legale, acest lucru este adevărat. Însă, nu se poate spune că este o economie sănătoasă și să tragem concluzia că în relația cu jucătorul nu există un anumit număr de riscuri care nu sunt economice riscuri prin definiție umane, riscuri sanitare, de fraudă și așa mai departe. Și din acest motiv avem dreptate să luăm anumite măsuri care spun, pe de o parte, că trebuie să luptăm în mod normal împotriva tuturor ilegalităților, pentru că jocurile online sunt prin natura lor mai periculoase Și de asemenea, dacă ar exista jocuri ilegale, trebuie să fie luate niște precauții speciale și acestea sunt bine fondate, fără să ținem cont de faptul că este vorba de o economie deja existentă și sănătoasă, după cum spune Malcolm. Al treilea element pe care vreau să-l menționez uh, și l-am menționat și în amendamentele mele. Doamna Corhol a spus foarte bine că încercăm să introducem o serie de amendamente comune. Aș dori să insist asupra sportului. După raportul pe care l-a făcut colegul nostru Manders în legătură cu sportul în Europa, am fost am început să conștientizăm ideea că pariurile pot să aibă o influență asupra integrității competițiilor și că trebuie luate anumite precauții. Chiar dacă Chris are dreptate, atunci când spune că trebuie să participe sistemele legale și întreprinderile legale la jocurile online în finanțarea sportului. Și în noua lege franceză de care a vorbit Malcolm, și care va fi discutată peste câteva luni în Parlamentul francez. Există un capitol întreg pentru a vedea felul cum întreprinderile private autorizate să facă jocuri pot să ajute cursele cu cai și diversele sporturi cu care se ocupă. Vorbim însă despre acest raport și trebuie să definim anumite precauții care trebuie luate pentru ca jocurile să nu aibă nicio influență asupra organizării și rezultatului competițiilor sportive. Thank you. Schaldemose, do, you have comments? Vă mulțumesc, doamna Schaldemose, aveți comentarii? Da, am câteva comentarii. Aș dori să spun în primul rând că nu văd această măsură ca una ostilă. Dacă vreți să faceți un raport minoritar, acesta este dreptul dumneavoastră. Poate ați putea să așteptați și să vedeți rezultatul votului în comisie. Dacă vreți să faceți acest lucru, aș vedea acest lucru o exprimare a faptului că nu suntem de acord în legătură cu ceea ce trebuie să se întâmple în acest domeniu și de aceea suntem aici, suntem politicieni și avem dreptul să nu fim de acord unii cu ceilalți. Mai este un lucru pe care trebuie să-l spun acum, pentru că mă afectează această problemă, trebuie să recunoaștem acest lucru, că suntem în dezacord politic și uh, nu sunt de acord cu dumneavoastră când spuneți că nu știu de când se implic, se insinuează că nu aș ști suficient despre ceea ce se întâmplă în acest domeniu. Există o lipsă de date în multe domenii și cerem mai multe date prin acest raport. Mă irită când se implică că eu nu aș uh, avea suficiente cunoștințe. Însă dezacordul politic este un lucru legitim. Dacă putem să ne întâlnim și să vedem dacă găsim amendamente de compromis, cel puțin în unele domenii, Uh, sper să putem ajunge să avem o majoritate pentru acest raport. Ca ultimă remarcă, nu cred că există cineva în afara acestui Parlament care să aibă îndoieli că există un acord politic, un dezacord politic, așa încât chiar dacă va exista un raport minoritar, cred că cei din afară știu că ex- vor exista polit- diferențe politice. Vă mulțumesc, doamna Șaldemuz. Votul în Comisia IMCOS, după cum s-a spus, va avea loc în 11 februarie. Votul în plenară va avea loc în sesiunea din martie. Următorul punct de pe ordinea de zi este raportul domnului Kamal în legătură cu rețelele de telefonie mobilă. Vă rog, domnule Kamal. Thank you very much, uh, Madam Chairman. Um, Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În analizarea acestui domeniu ne dăm seama că este prin definiție um, o continuare a reglementării Roma 1. În primul rând am avut foarte puțin timp la dispoziție pentru a redacta vizul. Uh, cred că sunt de acord și raportorii din umbră cu acest lucru. Am realizat un raport cu intenția de a ne asigura de o dezbatere îndelungată până la vot. Am încercat să simulez și dezbaterile cu ajutorul acestui aviz, dar înainte să intru uh, în detaliile avizului, haideți să vedem care este contextul problematicii. Trebuie să ne amintim de faptul că uh, povestea Telecom este una de succes. Uh, Ehm, prețurile au scăzut și, eh, și dacă ar fi să comparăm cu alte industrii, observăm că aici, în acest domeniu, în acest sector, prețurile au scăzut mai mult decât în altele și chiar înainte de intervenții, în ciuda unor uh, afirmații făcute. Dacă ar fi să analizăm alte servicii produse din alte domenii unde există inovație, uh, se începe de la un preț mare care scade în timp. Nu există un interes din partea firmelor să mențină prețuri ridicate, neavând uh, destui utilizatori în cauza asta. Trebuie să reținem și faptul că acest uh, sector nu a căutat, uh, nu s-a dus să cerșească guvernului sau comisiei pentru fonduri din partea contribuabililor și trebuie să, fim, uh, să avem grijă cu uh, măsuri de acest gen care, poate, care pot uh, duce firmele în această situație. S-a anunțat mai la început, unele grupuri au, au solicitat o amânare a votului, cred că s-a anunțat public mai devreme astăzi, uh, sunt, uh, mă bucur să sprijin această idee. Eu aș dori să generez dezbateri. Din acest motiv am respins propunerea comisiei privind uh, limitele tarifare și extinderea reglementării uh, serviciilor de roaming pentru apelurile vocale. Uh, am întrebat dacă am putea să ne axăm în principal, ne-au întrebat dacă putem să ne axăm în principal pe aspectele privind protecția consumatorului și asupra aspectelor privind transparență, deoarece um, aceasta uh, este, ține de competența ei s-ar ocupa de ceea ce cade în competența ITRE. Eu am sprijinit acest document cu un document de lucru, ceea ce reuș- încerc eu să realizez este să ofer niște informații generale. Una dintre criticile primite este dacă noi am, uh, avem destule date, dacă avem destul timp, de ce ne grădi, grăbim cu Roma 1, Roma 2, când nu uh, știm încă impactul uh, măsurii Roma 1? Se naște întrebarea de ce încercăm noi să reglementăm anumite domenii. Haideți să vă dau un exemplu. Analizând cifrele EIG, atunci când a intrat în vigoare Roma 1 privind apelurile vocale, da, se, se observă o creștere a volumului apelurilor uh, vocale de roaming de 20%. În uh, al treilea trimestru 2008 se observă și o sporire a volumului de SMS-uri. Uh, în roaming. Numai atât, dar acestea din urmă au crescut cu un procent mai mare decât apelurile vocale. Ce concluzie putem trage? Sigur că datele sunt timpurii, dar dacă este să folosim aceste date, uh, limitate cum sunt, ne ajungem decât la concluzia că, stați puțin, zona reglementată a cunoscut o creștere de volum, dar această creștere, creștere e mai mică decât în sectorul nereglementat. Și atunci de ce să reglementăm o, un domeniu reglementat? Ca răspuns, uh, Comisia a propus uh, plafoane tarifare. Și atunci întrebarea ea, analizăm noi datele? A existat un, uh, o evaluare adecvată a impactului, a primelor măsuri și luăm noi în considerare alternativele? Uh, unii cred că acest, acest aviz este provocator, dar așa este intenționat pentru a provoca dezbateri. Nu cred că aceasta va fi o forma ultimă a acestei pro propuneri. Vreau doar să generez uh, dezbateri și să facilitez discuțiile și propun niște alternative la regulamentul uh, Roma. I, uh, regulamentul privind roamingul. Întrebarea este, acest sector este separat de cel al uh, telefoniei? Unii cred că uh, profitul este exagerat, dar există alte zone unde obțin uh, pierderi. Și atunci va fi folosit uh, profitul dintr-o parte pentru a acoperi uh, pierderile din altă parte. Și atunci de exemplu, în uh, mulți operatori din multe uh, țări sub, subvenționează cumpărarea uh, aparatelor de telefonie mobilă. Acestea pot fi com, cumpărate cu prețuri modice și uh, costul se acoperă parțial prin abonamente și, a, în al doilea rând, prin profiturile realizate în alte zone. Dacă analizăm sectoare sau uh, Uh, firme care sunt profitabile și să restricționăm profitul din zonele respective, atunci apare efectul balansoar. Scade uh, costul într-o zonă și atunci poate să crească în altă zonă. Se pare că uh, cuvântul profit este cu un cuvânt urât. Oamenii se întreabă de ce să facă profit, să înregistreze profit aceste firme. Dar abia 5-10% uh, din profit ajung în uh, buzunarele acționarilor. Restul sunt, se pierd pe uh, plata datoriilor și așa mai departe, dar o parte din profit plătește investițiile din domeniul, domeniul telefoniei. tehnologiile 4D și uh, menținerea poziției de vârf în acest domeniu. Dați-mi voie să descriu câteva dintre alternativele propuse de mine. Prima se referă la neextinderea clauzei uh, uh, clauzei sunset. a doua Înainte de alegeri, nu se încearcă această reglementare a prețurilor mai mult pe baza unor discuții politice decât uh, pe considerații economice. Haideți să lăsăm acest lucru în seama operatorilor care au o abordare pe termen lung. Aceste uh, decizii să fie la latitudinea reglementatorilor a existat o propunere de, creare, de a crea un grup de reglementatori mai puternic. Propunerea a fost respinsă de Consiliu, dar încă se discută. Una dintre problemele și criticile adresate propunerii este că ERG este uh, un fel de marionetă a comisiei, nu se opune comisiei, dar dacă lăsăm totul pe, calea, pe, pe seama reglementatorilor, atunci trebuie să fim siguri că deciziile lor se bazează pe considerații pe termen lung, să echilibreze interesele de ambele părți. Am făcut referire și la clauza de nediscriminare. Am inclus argumente pro și contra. Dacă există piețe individuale unde tuturor utilizatorilor li se, percepe, li se percep taxe uh, mari, atunci trebuie să acționăm împotriva unor piețe individuale. Ultima propunere a mea se referă la uh, schimbul uh, în serviciile de gro. Trebuie să fim inovatori, trebuie să căutăm uh, alternative la instrumentul obtuz al uh, plafoanelor tarifare. Și eu am propus un sistem de schimb al uh, datelor în sistemul ANCRO. Dacă doriți să atacați aceste alternative, vă invit să aveți argumente, să îmi răspundeți cu propuneri și cu motive de ce uh, propunerile pe care le avansez nu sunt bune. Sunt și zone unde cădem de acord, cel puțin în, pe două domenii. Cu toții suntem de acord în privința transparenței, că nu a existat destulă transparență pentru consumatori. Privind uh, roaming 2, unii operatori spun că uh, dacă un consumator vrea să afle prețul, uh, poate să consulte uh, site-ul pe internet, dar ei nu reușesc să consulte site-urile pe internet atunci când utilizează serviciile de telefonie mobilă. Sunt sigur că și raportorii din umbră au multe idei și uh, sunt nerăbdători să le aflu. O altă zonă unde există probleme privește discriminarea împotriva micilor operatori. Cei care nu pot negocia uh, niște condiții favorabile în ceea ce privește prețul angro. Însă trebuie ca acești mici operatori să fie împărțiți între cei care operează pe mai multe piețe și cei care sunt uh, operatori uh, mari pe piața internă, pe, pe propria lor piață. Unii sunt uh, îngrijorați că acest, această reglementare uh, reduce veniturile unor dintre, dintre ei și aștept comentariile din partea raportorilor din umbră. Vă mulțumesc, domnul uh, Bufon, în primul rând. Dacă e franceză. I'm not sure if I said it right way. Wir, ich habe also verstanden, dass äh, es eine după cum înțeleg eu, se pare că există nevoia de a implementa niște măsuri de reglementare. Înțeleg că acesta este cazul, pentru că există mai multe organizații de protecție a consumatorului, precum și Comisia, care a primit niște plângeri justificate din partea utilizatorilor. și uneori au, uh, se observă niște facturi uh, destul de șocante. Uh, consumatorii sunt șocați de facturile primite adeseori într-o asemenea măsură încât depinde greu de, de imaginat. Deci este greu, este grea situația pentru consumatori, ceea ce înseamnă că este nevoie de o dezbatere publică pe această temă și cum spunea domnul Camel, Sunt de acord că este extrem de important să solicităm niște uh, măsuri de transparență, astfel încât, în ceea ce privește roamingul de date, aceste măsuri să intre în vigoare și consumatorul să poată decide în ce condiții uh, dorește să continue să folosească serviciile de roaming de date. Dacă ne referim la plafoane tarifare, este important ca acest lucru să nu fie limitat la domeniul angro, ci să ne intereseze și ceea ce plătește consumatorul. Ne referim la roaming în interiorul Europei, aceasta este zona care ne interesează în principal. Eu am încercat să înțeleg de ce există aceste diferențe, cum sunt ele justificate. Poate din cauza diferenței uh, tarifelor de uh, licențiere de la un stat membru la altul, ce fel de tarife uh, solicită un stat membru pentru operatorii uh, concesionari și nu, nu cred că înțeleg de ce ar trebui să existe diferențe atât de mari între tarife pentru roaming. Cred că în beneficiul consumatorului final trebuie să avem în vedere care sunt nevoile lor și să găsim măsurile adecvate. De asemenea, consider în urma uh, contactelor pe care le-am avut cu consumatorii și, uh, utilizatorii finali, uh, când este vorba de servicii transfrontaliere, aceste servicii Uh, fie, fie prin laptop sau prin uh, cartele, uh, se soldează cu o factură și această obligație de informare a consumatorului trebuie să existe pentru operatori. Am uh, citit câteva dintre ideile Comisiei ITRE, cred că fac referire la alte aplicații tehnice. Acestea sunt aspecte care trebuie incluse în uh, uh, considerațiile noastre, pentru că știm că evoluția, evoluția tehnică este foarte rapidă, procesul de inovație și nu cred că trebuie să rămânem mereu în urmă, ci să le anticipăm. Apoi, clauza Sunset și datele 2013 să Următorul vorbitor este doamna Karin Frisiorgesis. Uh, vă mulțumesc, voi vorbi în limba daneză. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mulți își amintesc că la o reuniune anterioară am fost acuzată de comunism de către domnul Camel, colegul meu. Dacă eu sunt comunistă, nu, nu știu ce este domnul Camel, dar asta este altă discuție. Însă vreau să subliniez că opiniile mele nu sunt dictate de Moscova, ci uh, sunt uh, ghidate de bunul simț comun și uh, gândirea liberală. Aceasta este o piață care nu funcționează corect. M-am întâlnit cu domnul Camel, Camel. și uh, mi-a promis că va redacta un raport provocator și trebuie să recunoaștem că s-a ținut de cuvânt. Sunt mulțumită din acest punct de vedere. Cred că propunerea comisiei este rezonabilă, dar uh, tarife, plafoanele tarifare pentru SMS-uri, uh, tarifele au scăzut, a, a, a căzut această propunere. Cred că ar trebui protejat consumatorul de facturi șocante. Uh, consumatorul trebuie să-și poată anticipa costurile. E foarte important să ne amintim că serviciile de uh, roaming au încurajat procesul de inovare. Comunicațiile nu ar trebui limitate de prețuri ridicate. Prețurile trebuie să scadă la un nivel rezonabil, încât consumatorii să le utilizeze cum se cuvine. O reglementare bine echilibrată ar, ar încuraja utilizarea acestor servicii. Sper să am o colaborare bună cu colegii mei în acest sens. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Se pare că se schimbă fronturile dacă țineți cont de cei care profită de pe urma serviciilor de roaming și uh, cine profită pe piața internă uh, de pe uh, urma serviciilor de roaming, sunt mai degrabă operatorii de telefonie mobilă și nu consumatorii. Dacă trimit un SMS um, din Germania, probabil că Franța va prelua acel mesaj pentru că sunt foarte aproape de graniță. Piața nu funcționează corect, sunt de acord cu antevorbitorul, cu antivorbitoarea mea și trebuie să ne asigurăm că ea va începe să funcționeze bine. Sunt, prin urmare, de acord cu faptul că trebuie să extindem reglementările privind roamingul și mai este o chestiune asupra care vreau să vă atrag atenția. Este un aspect pe care trebuie să-l discutăm. Parlamentul își va încheia lucrările uh, în prima jumătate a 2009 și al doilea Parlament, următorul Parlament va, urma, va continua lucrările în încep, începutul cei de-a doua jumătăți. Sunt de acord uh, cu domnul Camal că nu avem date suficient de detaliate, însă ne prestează timpul și cred că putem să ne amintim că noi am dorit uh, ca și SMS-urile să fie incluse. Și iată că nu există suficientă transparență în acest domeniu al SMS-urilor și al uh, transmiterii de date. Domnule Camal, trebuie să vă contrazic. Uh, în țara mea, consumatorii nu au libertatea de a alege uh, operatorii și nu există suficientă transparență la momentul de față. Încă nu există. Eu aș dori să pot alege un contract mai bun uh, și nu să fiu obligată să semnez un anumit contract în momentul în care cumpăr un uh, telefon mobil nou. Mulțumesc. Deschidem acum, dau acum cuvântul celorlalți uh, membri, domnul Mladenov și apoi domnul Harbour. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord întru totul cu domnul Kamal avem nevoie de uh, mai multe informații pentru uh, implementarea în privința implementării primei uh, directive. Primei, primului regulament se corectează vorbitorul. Acest lucru este foarte important în lumina acestor discuții. Nu putem evita întrebarea filozofică pe care domnul Kamal a adus-o în discuție. Europa a deținut poziția de frunte a fost un lider în uh, tehnologia telefoniei mobile la un anumit moment și folosesc trecutul. Care este efectul reglementării uh, de către noi asupra dezvoltării tehnologiei? Cred că nu trebuie să uh, pierdem poziția de lider pe care o avem. Sunt de acord și cu faptul că transparența este problema centrală pe care trebuie să o avem în vedere aici. Una dintre, unul dintre principalele aspecte ale transparenței o reprezintă uh, modul în care um, consumatorii sunt uh, notificați și care sunt uh, limitele până la care um, abonamentul le este întrerupt În cazul datelor, în cazul uh, datelor care sunt uh, transferate pe telefon, descărcate prin intermediul de telefonului, deconectarea uh, în acel moment duce la pierderea datelor salvate până atunci. De... Vreau să fac două propuneri scurte. În primul rând, cred că consumatorul nu trebuie să fie deconectat automat. Cred că uh, trebuie să aibă dreptul de a alege uh, să fie deconectați automat odată ce au ajuns la ce și-au încheiat uh, uh, timpul de trafic sau minutele și să nu fie obligați să suporte consecințele întreruperii serviciilor fără avertisment. trebuie să fie precizate foarte, precizați foarte clar termenii contractului în ceea ce privește o sumă de bani sau uh, nivelul traficului. Există operatori care sunt uh, mai degrabă importatori de servicii de roaming și nu exportatori de servicii de roaming. Acest lucru este important pentru că, în special în statele mici din sudul Europei, care se bazează pe uh, industria turismului, acest aspect este unul uh, semnificativ. Cred că trebuie să avem o abordare mai echilibrată și voi uh, depune câteva amendamente în acest sens. Și anume, trebuie să protejăm operatorii care sunt importatori de servicii și nu numai pe cei care sunt exportatori. Trebuie să încercăm să găsim un echilibru. Cel mai important lucru din perspectiva uh, protecției consumatorului și uh, pieței interne este protejarea uh, consumatorului împotriva șocului facturii și asigurarea credibilității industriei și a operatorilor pe care ne bazăm cu toții. Ne-ar complica foarte mult Uh, lucrările, faptul că am, uh, dacă am continuat să fim uh, să acceptăm să fim întrerupți de companiile mobile dacă nu ne-am plătit abonamentul. Mulțumesc, domnul președinte, spune domnul Harbour. Vreau doresc să mulțumesc Comisiei pentru susținerea pe care mi-a acordat-o în negocierile pentru protecția drepturilor consumatorilor pe care am negociat-o cu președinția cehă. Vreau să le amintesc colegilor că au uh, susținut uh, creșterea transparenței, măsurilor privind transparenței pe care le-am promovat. Dorim să le dăm consumatorilor drepturi cu privire la durata maximă a contractului și uh, în alte domenii legate de protecția consumatorului. Cred că mergem în direcția bună. Cred că sunt măsuri cruciale. Este foarte important ca consumatorul să poată face o alegere între uh, ofertele de pe piață. Operatorii încep să ofere rate preferențiale pentru anumite țări și am o întrebare. Nu am văzut foarte multe modificări la propunerea comisiei. Și aș vrea să îl întreb, domnul Camal, dacă este uh, mulțumit de uh, propunerile comisiei din dosarul principal sau dacă lasă la atitudinea noastră uh, eventuala consolidare a acestor prevederi. Eu folosesc internetul pe mobil și consider că ofertele sunt extraordinar de opace. Eu trebuie să citesc foarte atent factura pentru a uh, defini, pentru a-mi da seama care sunt bazele uh, de calculare, de taxare, de Unul dintre operatorii pe care îl, îi folosesc mă uh, notifică atunci când factura mea depășește o anumită sumă lunară și cred că aceasta este o facilitate foarte bună. Uh, aspectul de control al costului este deja inclus în pachetul privind roamingul. Deci cred că aceste aspecte sunt foarte importante. Dar iată ce ni se cere să facem aici. Am avut uh, o discuție foarte aprinsă în uh, cadrul comisiei care a dus la modificarea propunerii inițiale a comisiei privind roamingul internațional. Ni s-a cerut să consolidăm concurența pe piață, însă ni s-a amintit atunci că dacă dorim să uh, ușurăm viața operatorilor și să reducem uh, concurența, pentru că decizia uh, privitoare la tarife este cea mai, la tarife este cea mai dificilă. Dacă așadar vrem să le uh, reducem concurența și să le facem viața mai ușoară, introducem un plafon privitor la prețuri. La ora actuală, dacă analizăm raportul inițial privitor la roaming, nu veți fi surprinși de faptul că prețurile oferite uh, consumatorilor sunt foarte apropiate de plafon, de valoarea maximă. Și același lucru se va întâmpla și cu propunerea, ca urmare a propunerii privind SMS-urile. În anumite țări, SMS-urile au un preț mai mare, lucru care face parte din uh, activitățile normale pe piață. Însă plafonul uh, introdus la SMS-uri va afecta prețurile din piața internă, piața domestică. Indiferent dacă considerați că acest principiu este corect sau nu, cred că trebuie cel puțin să vă gândiți la el. În ceea ce privește transmiterea de date prin roaming și SMS-urile, revin la cele spuse de colegul Mladinov. La ora actuală, operatorii mobili examinează propuneri importante de investiții pentru a analiza uh, capacitatea de uh, transmitere de date prin rețeaua lor. Mulți au introdus oferte uh, de preț fix. Și unele, unii operatori au oferte foarte bune la roaming și constată că uh, Uh, sunt oferte similare și în alte state. Acest lucru înseamnă că oamenii vor începe să, oamenii vor începe să folosească e mail mai degrabă decât SMS-ul, pentru că prețul la e-mail va fi unul fix. Dragi colegi, vreau să vă spun că vom interveni în prețurile de piață într-un moment în care piața se schimbă foarte rapid, în care uh, vrem să se facă decizii majore de investiții în zone precum roamingul și cum Iată că mulți dintre noi am ajuns să folosim servicii precum Skype, pentru că prețurile sunt foarte mici. Când vom avea telefoane conectate la internet, vom putea vorbi la telefon pe internet și atunci problema roamingului se va estompa. De ce propunem să intervenim uh, dur într-o piață care se schimbă foarte rapid și în care investițiile de către operatori vor uh, estompa de tot, vor duce la eliminarea serviciilor de roaming în 50 ani? Cred că putem uh, solicita să ni se explice de ce cred că o astfel de abordare ar fi utilă pentru consumatorii europeni. Mulțumesc. Trebuie să trecem foarte repede la următorul punct de pe ordinea de zi. Domnul Vivi Mișu, un scurt comentariu din partea Comisiei și apoi vom merge mai departe. Eh, the Commission would like first of all to thank în primul rând, comisiei, Comisia dorește să-i mulțumească domnului Kamal pentru uh, inițierea acestei dezbateri și, de asemenea, raportorilor din umbră. Trebuie să precizăm că nu vă împărtășim uh, opiniile în legătură cu uh, îndepărtarea plafoanelor tarifare pentru că nu considerăm că acest lucru este în interesul consumatorilor și credem că nu uh, aduce beneficii uh, pieței interne. Vreau să subliniez faptul că propunerea de regulament nu uh, are ca scop fixarea prețurilor sau eliminarea profiturilor așa cum ați spus dumneavoastră. Din contră, se referă la și are ca scop diminuarea profiturilor excesive. Trebuie să nu uităm că regulamentul de la Roma a venit ca rezultat al unui eșec al pieței în acest sector și uh, necesitatea uh, rezolvării problemei facturilor foarte mari. Parlamentul European și consumatorii europeni au uh, solicitat să se facă ceva la nivel european și să se includă și SMS-urile în această inițiativă. Și am mai primit o invitație de a reveni uh, înainte de uh, finalul anului 2008. Considerăm că evaluarea noastră de impact este foarte detaliată și de asemenea considerăm că uh, noile date uh, prezentate de grupul european al, reg al autorităților de reglementare urmează aceeași tendință ca raportul precedent. Faptul că operatorii au ales să nu profite de flexibilitatea regulamentului și să concureze este o, evident, o dovadă clară a lipsei de competitivitate și aceasta este situația pe piață la ora actuală. Aceasta nu este opinia Comisiei, ci a grupurilor uh, de consumatori, a guvernelor și chiar a anumitor operatori. În opinia noastră, propunerea noastră este echilibrată, este proporționată, asigură flexibilitatea și uh, ține uh, cont de evoluții și de aceea, în privința traficului de date în roaming, nu am propus o reglementare privind vânzarea cu amănuntul. trebuie să precizăm că um, Comisia consideră acest regulament uh, privind roamingul ca o măsură excepțională. Considerăm că nu trebuie să existe o reglementare permanentă și că actorii de pe piață trebuie să concureze în beneficiul consumatorilor. Însă nu chiar acum. Și tocmai de aceea am uh, făcut această propunere. Suntem dispuși să discutăm propunerea uh, în detaliu cu dumneavoastră. Vă mulțumesc. Okay. Um, first of all, can I thank uh, the shadow rapporteurs and uh, colleagues in the Commission for their comments uh, um, on. Mulțumesc raportorilor din umbră și colegilor din alte comisii pentru comentarii. Mă bucur că au luat uh, cele spuse de mine în spiritul pe care l-am intenționat și anume provocator. Consensul pentru transparență ne oferă un, o bună bază de pornire. Am vorbit cu mulți consumatori în legătură cu, uh, și cu multe companii care ne-au spus că nu este în interesul lor să aibă povești în ziare despre șocul facturii, unde ei uh, au o imagine proastă în presă. Nu este în interesul nimănui. Cu toții suntem de acord că șocul facturii este o problemă și transparența este un lucru pe care îl susținem cu toți. Domnul Buffon vrea să înțeleagă motivul pentru care prețurile sunt diferite. Însă există multe motive diferite. Un motiv pe care îl examinăm de asemenea, nu în, acest, în această inițiativă, ci într-o dezbatere din viitor, se referă la Uh, costurile totale pentru telef- convorbirile telefonice. În unele contribuții uh, uh, în unele contribuții apare ideea că toate prețurile să fie, trebuie să fie bazate pe cost. Dacă chiar vrem ca toate produsele să fie bazate pe cost, trebuie să fim să avem foarte mare grijă. Gândiți-vă la problema prețurilor valuate pe valo, prețurilor bazate pe valoare. Am putea ajunge la o situație în care toate lucrurile sunt uh, bazate pe cost și vom avea o piață în care telefoanele propriu-zise vor fi foarte scumpe. Uh, și vom ajunge la o situație în care prețul uh, telefonelor nu va mai fi compensat prin prețul abonamentului există oferte pentru eh, rețele Wi-Fi în roaming. O problemă pe care trebuie să o rezolvăm în domeniul transparenței este că unii operatori le-au spus eh, unor eh, producători de telefoane că trebuie să blocheze opțiunile pentru voice over IP. Acest lucru trebuie combătut din motive de transparență. Clientul trebuie să știe trebuie să uh, aibă a, alegerea de a folosi sau nu aceste sisteme VOIP. Putem să încurajăm alternativele tehnologice pentru roaming și piața SMS-urilor uh, este pe moarte, chiar dacă uh, volumul de SMS-uri crește. Acum uh, cu telefonul meu, mă loghez la o rețea wireless și pot să trimit uh, mesaje e-mail și nu SMS-uri, pentru că este practic gratuit și uh, vom vedea că acest lucru se va întâmpla din ce în ce mai mult. În ceea ce privește comentariul domnului Bulfon, că vreau să anticipeze dez- dezvoltările tehnologice, cred că se, trebuie să fim precauți. Reglementatorii nu ar trebui să uh, caute soluții la probleme care nu există încă. Să nu votăm regulamente pentru tehnologii care nu există încă și dacă reglementăm tehnologia de, de astăzi, să nu anticipăm pe cele de mâine. Doamna Jorgenson, mă bucur să aud că încă mă iubiți. Dacă v-am spus că sunteți comunistă, eu sunt foarte liberal Eh, unul dintre colegii dumneavoastră mi-a spus că sunt prea liberal ca să fiu liberal. Eh, cred că eu am luat-o ca un compliment. Așteptăm o dezbatere fructuoasă cu dumneavoastră, însă oricum dezbaterea ține de valori, prețurile bazate pe cost și bazate pe valoare. Doamna Rulă, în legătură cu transparența și libertatea de a decide în legătură cu uh, aparatul folosit. Tot ceea ce vă întreb este că am, încerc, am încercat să stimulez dezbaterea respingând uh, propunerea comisiei. Puteți să aveți o stanță personală sau nu, dar aș dori să uh, reveniți asupra celor patru sau cinci alternative pe care le-am propus. Doamnei Ișu de la comisie, după cum spune Malcolm, și eu am lucrat în afaceri înainte și oricum am numit aceste măsuri, măsuri de intervenție pe piață, plafonuri, uh, este vorba de fixarea unor prețuri. De ce ar decide operatorii să acționeze sub aceste prețuri dacă știu că peste un an veți avea un nou plafon? De ce să îmi bat capul? Uh, comisia va veni și va reglementa din nou situația peste un an. Uh, aștept dezbaterile pe care le vom avea în viitor. Vă mulțumesc. Suntem deja în întârziere. Domnul Manders așteaptă discuția uh, raportului său. Am uh, decis amânarea votului pentru pe luni 2 martie. Domnule Manders, înseamnă, acum urmează raportul dumneavoastră în legătură cu protecția consumatorilor și în special a minorilor în utilizarea jocurilor video voorzitter. Van het ene telefoonspelletje gaan we naar de videospelletjes. Uh, eh, belegse, eh, Vă mulțumesc, doamnă președinte. Acum, în legătură cu jocurile video, poate am putea să încurajăm piețele să țină cont de raportul meu în legătură cu consecințele negative ale jocurilor video asupra tinerilor. Uh, trebuie să ținem cont de schimbările pe piață, pentru că au existat multe evoluții tehnice, jocurile online, jocurile interactive și în special în ultimii ani. Există din ce în ce mai multe jocuri care se uh, concep pentru adulți și care sunt utilizate de către copii și de către minore. Aici avem o problemă politică. Am vrut doar să vă subliniez că jocurile video nu sunt rele în general, nu au un efect nociv și în general nu sunt violente. Dar uneori apar excepții. Avem experți din diversele state membre și ne-am dat seama ne-am dat seama că violența în jocurile video este un lucru important și trebuie să îmbrățișăm noile uh, invenții, nu trebuie să legiferăm de dragul de a legifera, Uh, dar trebuie să împiedicăm acele jocuri care pot să dăuneze tinerilor. Nu există 100% cazuri pozitive și 100% cazuri negative. Trebuie să veghem ca în școli copiii și părinții să învețe să cunoască valoarea acestor jocuri video. Există și posibilități uh, tehnice, un buton de avertizare, care să îi avertizeze pe părinți, să uh, le uh, să-i avertizeze pe părinți că jocul este prea violent și părinții să apese pe un buton și jocul să fie întrerupt. Există un sistem european PEGI pentru clasificarea uh, jocurilor pe vârstă. În propunerea mea încerc să spun că nu există viziuni politice foarte mari între statele membre în legătură cu jocurile video. În Germania, în momentul actual, există reglementări destul de severe, există producători de jocuri care uh, ies din piața germană și prezintă aceste jocuri publicului german doar pe internet. Există uh, măsuri și pe plan european. Trebuie să se facă controle pe categorie de vârstă și aceste sisteme să fie relaționate unele cu celelalte. Trebuie să găsim modalități noi pentru a controla accesul la anumite jocuri pentru a stabili dacă un jucător este prea tânăr. Să existe o prevedere a unei identități europene pentru utiliza- utilizarea internetului. Considerăm că este important ca etichetarea jocului să fie, jocurilor să fie armonizată pe plan european și armonizarea industriei uh, care în momentul actual este în uh, armonizarea acestui sistem PEGI, care este încă în fază experimentală, am putea cere vânzătorului să controleze dacă cumpărătorul respectă exigențele în materie de vârstă. Se poate cere cartea de identitate a cumpărătorului, însă acest lucru nu este un criteriu final, pentru că oricum aceste jocuri pot fi cumpărate online. Însă vânzătorii și comercianții de asemenea jocuri trebuie încurajați mai mult pentru ca acest sistem PEGI să fie reluat eh, și adoptat în legislația națională. și să ajungem la o armonizare mai largă. Ieri, în reuniunea experților, a reieșit că nu există o necesitate de legislație europeană, ci să se încurajeze legislația în statele membre. Un anumit expert ne-a spus că va trebui să învățăm să trăim cu inovațiile din uh, tehnologie. Știți că acum 30 de ani televiziunea era uh, uh, unealta diavolului și uh, prim, puneam primejdie întreaga societate. Acum însă Știm că atunci când urmărim un program sau o emisiune, ă, de asemenea când vorbim despre pornografie, tinerii știu foarte bine când ă, se pot, pot să urmărească anumite lucruri sau nu. Același lucru trebuie să fie adoptat și în legătură cu jocurile. Aș preciza de mai multe ori acest lucru în textul meu, pentru că doresc să apăr acest sistem pe EGI uh, cu un clasament pe categorie de vârstă, pentru că acest sistem să fie extins și pentru jocurile în direct, online. Uh, trebuie să conlucrăm pentru acest lucru cu statele membre și legislatorii din statele membre trebuie să fie conștienți în legătură cu normele care sunt aplicabile, care jocuri sunt dăunătoare și care nu. Profesorul Jeffrey Goldstein spunea că nu există cercetări științifice în legătură cu cei care au acces la jocurile video, ca și copii sau adulți în legătură cu efectul negativ al acestor jocuri în practică. Nu există o legătură directă din punct de vedere științific, însă cu toții știm că copiii nu trebuie să ă, stea în fața calculatorului timp de 30 de ore pe, în continuu, pentru că astfel nu fac sport, nu se mai ocupă cu nimic altceva. Copilul, pe de altă parte, poate să fie uh, să vorbească la telefon toată ziua, ceea ce este un alt comportament obsesiv. Nu este vorba de uh, jocul video în sine, ci de valorile pe care trebuie să le apărăm. Trebuie să avem mai multă varietate în viața noastră și în educație și acest lucru trebuie spus și educatorilor din școli. Împărtășesc această viziune a lucrurilor. Sper, stimați colegi, că îmi împărtășiți punctul de vedere. Avem un termen de depunere al amendamentelor până în 6, 26 ianuarie la ora 12 și aștept remarcile dumneavoastră. Vă mulțumesc. Thank you. Um, Mr. Angel... Vă mulțumesc. Domnul Angelakis urmează acum. Eh, Vă mulțumesc, domnule președinte. Ah. Da, Vă mulțumesc, domnul Manders a eh, efectuat o muncă excelentă. Este un raport foarte bun. Avem, dacă privim propunerea comisiei, vedem că măsurile de protecție uh, a consumatorilor se referă la minori care utilizează jocurile video. Sunt de acord cu raportorul că un joc video nu este inerent periculos. Din contră, se spune foarte uh, mult că trebuie să susținem aceste jocuri și că tinerii trebuie să folosească mai mult tehnologia. Există unii care chiar spun că jocurile au o influență pozitivă asupra educației și evoluției psihice încape îndoială că jocurile pot avea și un obiectiv pedagogic. Dar pe de altă parte, trebuie să discutăm despre protecția consumatorului și despre tineri și să vedem care sunt pericolele potențiale care decurg din utilizarea jocurilor video. Pe planul pozitiv, aș spune că jocurile video sunt utilizate și în scopuri medicale. Chiar ieri, la Curtea în, în, la audierea pe care am avut-o, am putut vedea că un joc video violent nu duce la un comportament violent. Și uh, niciun studiu nu arată acest lucru, de fapt. Un alt lucru important mi se pare următorul. În primul rând, nu este corect să spunem că există o legătură între categoria de vârstă a tinerilor care utilizează aceste jocuri video și conținutul acestor jocuri. Nu există o diferență foarte mare. Ieri ni s-a prezentat programul PEGI, PEGI și se vorbea despre proasta adaptare între vârsta jucătorilor și conținutul jocurilor. Acest sistem PEGI nu este un cadru de legislativ, este uh, opțional pentru statele membre și poate ar trebui să avem un alt tip de regulament, pentru că până acum acest sistem nu pare satisfăcător. Alt comentariu. Interzicerea anumitor jocuri în expunerea de motive a comisiei se spune că doar în patru țări au fost interzise jocuri video. Acest lucru mă miră pentru că un joc video fie este violent și periculos, fie nu. Dacă unii consideră că un joc este periculos pentru tineri, este ciudat că alții nu îl consideră ca atare. Ne, acest lucru ne face să ne gândim dacă există aceleași reguli pentru interzicerea jocurilor în toate statele membre. În al treilea rând, aceste jocuri video beneficiază de reclame la televizor la ore când uneori uh, copiii uh, pot să asiste la imagini violente sau emisiuni violente. Publicitatea pentru aceste jocuri trebuie să fie difuzate, difuzate la orele în ca, la care se uită adulții la televizor și adulții trebuie să judece dacă copii copiii pot să joace sau nu jocurile respective. Pentru a încheia, acest raport mi se pare foarte echilibrat. Am avut am un comentariu pe care l-am prezentat raportorului. În ce măsură aceste jocuri pot să existe, să fie prezentate în uh, internet cafeuri care sunt foarte populare în țara mea. Unii vor să fie mai mulți tineri în internet cafeuri din motive economice, pentru că tinerii rămân mai mult acolo și plătesc mai mulți bani. Trebuie să hotărâm care sunt jocurile video care pot fi prezentate în internet cafeuri. Aceste jocuri video au mai multe aspecte pozitive decât negative, însă mai există două sau trei puncte în legătură cu care putem avea în vedere mai bine consumatorul. Vă mulțumesc. Urmează doamna Neris în numele domnului Pernoham. Mulțumesc, domnule președinte. Voi spune câte ceva în numele lui Benamut, care nu a putut fi alături de noi azi și care dorea să își spună opinia. Doar 30 de secunde voi răpi pentru câteva opinii personale. În primul rând doresc să mulțumesc raportorului pentru um, eforturile depuse. Uh, Eforturile asupra uh, făcute în domeniul publicului uh, vizat de jocurile video uh, merită să le acordăm uh, atenție. Jocurile violente nu duc neapărat la un comportament uh, violent, însă ar fi bine ca cu conținutul să fie mai puțin uh, șocant pentru tineri și nu ne gândim doar la violența, la violență, ci și la scenele sexuale și la incitarea la ură rasială. Semnalizarea clară și uniformă de natură a ajuta protecția consumatorului ar fi uh, foarte bună. Produsele informatică uh, fac, informatice fac uh, dificilă aplicarea unei politici bazate pe vârstă. Cu toate acestea, nu sunt uh, la fel de entuziast ca raportorul în ceea ce privește autoreglementarea. În ceea ce privește uh, achizițiile online, vă atrag atenția asupra existenței jocurilor pe internet uh, la care înscrierea este gratuită și care uh, incită la uh, cumpărarea bonusurilor sau a creditelor. Acestea au fost câteva observații din partea lui Benoît Amon. Cât despre mine, doream să vă atrag atenția uh, în uh, calitate de uh, uh, profesoară specializată în practică socială. Nu trebuie să uităm că de fiecare dată când vorbim despre acest subiect, ne adresăm copiilor care duc vieți normale, care nu au probleme deosebite. Vă atrag atenția asupra faptului că aceste jocuri atrag mai degrabă copiii borderline și care lip, duc lipsă de repere. Aceste jocuri reprezintă modele pe care copiii le imită. Jucând aceste jocuri, copiii își exprimă uh, tipul de suferință pe care îl uh, experimentează. Uh, anumite jocuri video violente fac parte din produsele care creează dependență. Atenție la aceste două fenomene care nu sunt identice. Jocurile video înscrise într-un cadru normativ și care sunt instrumente educative și care sunt bune și aceleași jocuri care sunt uh, mai degrabă mijloace de expresie. Sunt jocuri care au fost uh, inițiate ca urmare a unei uh, casete video. Anders, do, do you want to comment? Domnule Manders, aveți observații? Da, am și eu câteva observații. Desigur, uh, părinții sunt primii responsabili și care trebuie să știe că dacă lasă copiii să alerge toată ziua pe străzi și nu știu unde să fie, nu uh, au dreptul să se adreseze în autorități pentru a se lua măsuri legale. În primul rând, părinții trebuie să știe unde sunt copiii lor și ce fac. Există copii cu scheme psihologice deficiente și aceștia se pare că urmăresc uh, aceste jocuri video. Cred că mai degrabă ar trebui să acordăm asistență medicală de natură psihiatrică acestor copii, mai degrabă decât să scoatem legi. Dar pentru că jocurile acestea circulă pe internet, nici măcar nu avem acces uh, prin autoritățile care sunt menite să controleze aceste aspecte. Jocurile video nu duc neapărat la dependență, ci la obsesii. Duc la comportamente obsesive care sunt cu totul diferite de cele de dependență. Sunt persoane care se uită câte patru ore pe zi la televizor. Nu e vorba aici de o dependență, ci de o obsesie. Nu devenim uh, bolnavi fizic dacă ne uităm la televizor. Sau cel puțin așa susțin experții. Ar fi bine să facem câteva exerciții din când în când prin jocurile uh, pe internet, jocurile video, pentru că ele sunt uh, interesante și remarcabile, trebuie să recunoaștem. Sper că amendamentele care vor fi aduse vor fi constructive și, așa cum am spus, le aștept pe 26 ianuarie. Vă mulțumesc. Okay, you said the deadline for amendments and the rest uh, uh, of the facts is that Ați uh, la, uh, la 10 februarie se analizează amendamentele și în martie la prima sesiune vom vota în plen. Trecem la următorul puncte pe ordinea de zi. Domnule, domnul Newton Dan va lua cuvântul, dar vă cer părerea. Putem să amânăm dezbaterile privind problemele ridicate de domnul Harbour privind uh, achizițiile înainte de comercializare pentru mâine dimineață. Acceptați pentru că nu avem timp pentru toate uh, subiectele interpretez că mi-ați uh, acceptat sugestia. Deci, uh, domnul uh, Newton Dan, aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Sunt plăcut, surprins să văd câți membri ai, ai Comisiei sunt încă prezenți. Am prezentat un proiect de aviz scris. văd că a fost distribuit, poate că nu în toate limbile. Îmi pare rău că am uh, acționat, acționat cât, uh, noi am uh, acționat cât am putut de repede. Mulțumim pentru datele detaliate și tot ce vreau să spun colegilor, acceptați sugestiile propuse de noi ca proiect de aviz pentru, control, pentru Comisia Controlului Bugetar sau doriți să avem alte sugestii? Vă mulțumesc. Yes. urmează. Our position as a uh, group, it was Gabriel. Poziția grupului nostru, uh, mai mult Gabriel Cretu a, urmat, a urmărit acest subiect are și experiență de 2 ani în... Uh, Gabriela Crețu are și o experiență de 2 ani în uh, Comisia pentru Control Bugetar. Noi am dorit să clarificăm faptul că uh, rata de 55% pentru linia bugetară nu este o valoare suficientă, cum s-a sugerat, și vrem să înțelegem mai bine uh, Poate ni se poate explica de ce s-a procedat astfel. Credem că unele schimbări cu poziția Comisiei și chiar a Parlamentului, cum se observă în raportul domnului Tyson, am dori să țineți cont măcar ca intenție de aceste cifre pentru uh, aceste previziuni pentru 2008, dar uh, discutăm despre 2007. Iar această rată de 55% care este o valoare mai mică decât anii precedenți, Colegul Newton Dunn a fost foarte prudent. Aș uh, întreba și dacă uh, poate Comisia să facă o clarificare finală în acest sens. Noi discutăm reducerii bugetare în anumite domenii și apoi nu folosim tot uh, bugetul. sau ne situăm cu 40% sub bugetul votat, iar restul 23% uh, uh, problema nu este acest procent, e vorba că este un, uh, o valoare mai mică decât în anii anteriori. Colegul Newton Dan a uh, procedat prudent. Dacă Comisia are timp să clarifice, ar fi un lucru bun pentru că eu observ unele uh, evoluții în acest domeniu. Eu cred că ar putea să se, înrăut, să se înrăutățească situația în alți ani. Vă mulțumesc. Și noi vă mulțumesc, uh, doamna Rulă. Aș dori să-i spun doamnei Fortu <clears throat> că linia bugetară pentru vamă nu a fost epuizată, precum antevorbitorul, cred că ar trebui să ne explici Comisia, preferabil în uh, prezența doamnei Fortu, care a răspuns de acest, uh, acest domeniu. Cred că se face, sunt ori prea multe fonduri, ori prea puține în acest domeniu. Dorește Comisia să comenteze uh, problema impo impozitării. Da, vă mulțumesc. Pot să mă refer doar la vamă. Vă mulțumesc. Mă refer la plățile și um, creditele, alocările uh, de credite pentru, camă, pentru vamă. Aceasta au uh, reprezentat o problemă din cauza dificultate de a estima uh, plățile necesare pentru un anumit an. Majoritatea contractelor și alocările bugetare se referau la contracte uh, era vorba despre produse și servicii la, pe bază de cerere, ceea ce face uh, estimarea uh, nevoilor bugetare mai dificilă. De aceea, a, anul acesta au fost uh, uh, valori mai mici. Rata de execuție bugetară este mai mare în 2008 ajunge la 97% din alocările bugetare datorită unor uh, estimări mai stricte a nevoilor în ceea ce privește creditele de plăți. Re uh, se observă o reducere a, a distanței dintre uh, alocări bugetare și uh, bugetul utilizat. Domnule Dan, aveți observații? Vă mulțumesc foarte mult. O dezbatere foarte scurtă, dar uh, relevante, relevantă. Vă mulțumesc. Uh, doamna Rulă, aveți dreptate că s-a cheltuit prea puțin, dar era vorba despre, 20, despre 2007 care a trecut. Nu prea avem ce face, doar comentăm că nu, nu dorim să se repete situația. Și anul 2008 s-a încheiat, dar încă nu s-a încheiat uh, raportarea și auditul. Însă comisia aceasta ar trebui să um, observe că a fost mai mic în 2007 și să sperăm că nu se va repeta situația. Vă mulțumesc foarte mult. Termenul pentru amendamente este ianuarie 30. Analizarea și uh, adoptarea lor, pe 10 februarie adoptarea, pe 16 martie și în plenară în uh, săptămâna 17. După cum am convenit, sărim raportul Harbour și trecem la informațiile privind uh, alimentele pentru consumatori. Doamna Bernadette Fernand, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Pentru început, doresc să vă urez tuturor uh, un nou an bun și sper să putem uh, continua și după alegeri uh, lucrările noastre constructive, pentru că deja ne cunoaștem. Acest dosar este unul foarte important și iată că am primit foarte multe amendamente, ceea ce dovedește importanța acestui dosar. Deputații sunt foarte interesați de protecția consumatorului. Am primit, deci, amendamente la uh, textul comisiei care cuprindea multe aspecte pozitive privitoare la informarea consumatorilor. Propunerile se conturează în jur la două axe, etichetarea uh, și etichetarea uh, cu privire la informațiile nutriționale. se uh, propunea uh, prezentarea informațiilor uh, într-un mod mai lizibil. Obezitatea devine o problemă tot mai gravă în Europa și cetățenii sunt îngrijorați în privința calității anumitor produse și de aceea este de importanță fundamentală ca consumatorii să aibă acces la toate informațiile necesare menținerii stării de sănătate. Cred că uh, cele peste 200 de amendamente dovedesc importanța acestei teme, deci cunoașteți uh, în profunzime raportului. Am cerut, uh, datorită acestui număr ridicat de amendamente, să amânăm votul. Cred că este important să dezbatem încă o dată acest raport și să vedem în cadrul comisiei ce putem face. Am luat fiecare amendament și l-am analizat și mi-am dat seama că împreună cu anumiți uh, dintre dumneavoastră și în special cu raportorul din umbră că pot ajunge la compromisuri interesante în legătură cu multe amendamente. Cred că votul ar fi mai clar dacă am face compromisuri și chiar dacă am elimina anumite contradicții uh, la care am ajuns. anumite dezacorduri. Uh, cred că ar fi bine să nu uh, stricăm anumite părți bune ale textului uh, Comisiei. Deci scopul acestei amânări este să ne putem consulta cu Comisia Agri, care și ea și-a amânat votul, și să discutăm și cu Comisia MV, care de asemenea a, și-a amânat termenul limită de, de depunere a amendamentelor. Îmi pare rău că trebuie să uh, vă spun uh, că am fost impresionată de numărul de amendamente uh, din partea grupului dumneavoastră, domnule Itimaris. Domnule Heaton Harris, Acest uh, reglementare va avea consecințe importante și asupra producătorilor. Și cred că putem găsi uh, compromisuri în privința ajungerii la un echilibru uh, pentru punerea în aplicare a acestor dispoziții. În legătură cu derogările privitoare la băuturile alcoolice, mai multe grupuri au propus amendamente similare. Cred că și aici putem face compromisuri și mă gândesc la amendamentele domnului Tubon, domnului uh, Tonaris, în legătură cu alcoolul. La băuturile cu uh, unul sau două grade. Putem uh, să convenim și asupra termenului de uh, eventual 5 ani sau să fac cu mai multe propuneri. Tot ce înseamnă flexibilizare a măsurilor privitoare la produsele nepreambalate și în legătură cu dimensiunea caracterelor utilizate pentru etichetare, eu sunt uh, dispusă să discut în continuare, nu, uh, nu sunt deloc uh, împotriva discuțiilor, din contra am un spirit foarte deschis și vreau să găsim soluții pentru ca consumatorii să fie bine informați și să ținem cont și de consângerile de mediu privitoare la etichetare, în ceea ce privește etichetarea cu uh, referire la aspectele nutriționale. Am consider că este un uh, compromis uh, bun să avem trei culori uh, care să fie folosite și să precizăm uh, valorile zilnice recomandate. Propun să uh, precizăm anumite chestiuni chiar pe partea frontală a pachetului. Putem redefini împreună noțiunile de țară, de origine și țară de proveniență, pentru că aceste două noțiuni pot fi complicate și complexe, inclusiv în ceea ce privește formularea pe etichetă. Cred că acest proiect de regulament cuprinde progrese reale și cred că putem îmbunătăți raportul până la votare țin cont atât de producători cât și de consumatori. Voi ține cont de toate amendamentele referitoare la gluten, la alergeni. Doamna Meuse a, a, a ridicat ca și mine problema acizilor trans, indiferent dacă aceștia sunt uh, naturali sau industriali. Cred că aici atingem un uh, subiect foarte important acum vreo jumătate de oră, am primit un studiu efectuat de comisie în legătură cu pericolul pe care îl prezintă acești acizi grași. Am citit așa în diagonală și rezultatul studiului era că aceștia sunt foarte, foarte periculoși, crescând riscul de cancer la sân și de boli cardiovasculare. reducerea uh, proiectului uh, prin suprimarea părților bune ale textului care servesc doar industriei agroalimentare și care, pe de altă parte, este și arătată cu degetul de anumite uh, asociații pentru că se face vinovată de creșterea riscului apariției anumitor afecțiuni, ei bine, este de neînțeles și crește riscul uh, asupra pierderii sănătății cetățenilor noștri. Le mulțumesc tuturor celor care au participat și care au depus uh, amendamente, indiferent dacă acestea sunt uh, în sensul dictat de mine sau în alt sens. Dar oricum toate amendamentele aduc mulățiri textului. Vă mulțumesc. Dau cuvântul raportorului din umbră, domnul Harris. Vă mulțumesc, domnul președinte, și mulțumesc raportorului pentru a fi permis uh, amânarea votului, pentru că m-am, uh, uh, până acum nici nu ne-am întâlnit, nu m-am întâlnit cu dumneai ei în persoană, am comunicat doar prin e-mail și ar fi util să discutăm și să ajungem la niște acorduri în multe domenii în ceea ce privește acest dosar. Înțeleg că sunteți uh, interesate de amendamentele uh, respective și cred că putem găsi un compromis. Recunosc că eu nu înțeleg întru totul uh, ce facem noi aici și uh, Mi-ar plăcea să obțin uh, niște sfaturi mai bune de la colegi. Aștept cu grupul meu este mai restrâns, deci nu vom crea mari probleme celorlalți. În ceea ce privește diferitele probleme menționate, put, poate că vom cădea de acord asupra unora dintre aspecte în primul rând, aspectele majore, GDA sau uh, semafoarele. Cred că sunteți de acord că GDA este ceea ce înțelege toată lumea că reprezintă. Unele companii uh, nu țin cont de uh, dimensiunea produselor. Apoi, uh, ce includem uh, pe partea din fața a pachet, a ambalajului și ce informații aplicăm în, altă, în alte zone ale ambalajului. Dacă se include prea multă informație pe față, nu mai sunt informații de uh, scris pe dosul pachetului. Mai există și dezbat dezbaterea privind caloriile în exces și așa mai departe, uh, măsurarea uh, energiei, cred că putem ajunge la un uh, compromis rezonabil privind mărimea caracterului textului. Am discutat mult pe această temă și încă n-am ajuns la un acord, dar cred că uh, nu este vorba de chestiuni politice, ci a găsi o propunere rezonabilă. Consumatorii trebuie să poată citi ușor, trebuie să nu se șteargă literele respective, să fie rezonabil. Și cred că suntem de acord că propunerile comisiei încă nu sunt pe direcția care trebuie și acestea pot fi îmbunătățite. Singurul grup care a făcut lobby pentru păstrarea uh, propunerii comisiei este Asociația Consumatorilor Europeni și am discutat și cu alte asocie, asociații din statele membre. Uh, nimeni altcineva nu uh, <clears throat> nu uh, mi-a vorbit despre acest lucru. Mă sună mama care, sigur că mă verifică să vadă ce mănânc. Uh, vom ajunge la un compromis care să mulțumesc uh, toate părțile privind mărimea textului și lizibilitatea, uh, lista nutrienților, iarăși putem uh, lucra asupra acestui aspect. Cred că toată lumea e de acord că Parlamentul trebuie să aibă o, uh, un cuvânt de spus în acest sens. Sunt convins că vom ajunge la un rezultat, dar cred că va, vom avea mult de lucru. Uh, dacă suntem la același hotel în Strasburg, putem să ne întâlnim și la o cafea. Vă mulțumesc! În ceea ce privește regimul uh, alimentar, Winston Churchill parcă spunea că el își înghite cuvintele și uh, are un regim alimentar echilibrat. Domnul Cibi urmează. Vă amintim că vom încheia în 10 minute. Vă mulțumesc foarte mult. Voi vorbi pe scurt felicitări raportorului. Cred că ne îndreptăm în uh, direcția bună. Uh, susțin ideea celor șase uh, nutrienți prezentați pe fața ambalajului. Cred că după ce Comisia a consultat grupurile interesate, trebuie să propună niște reguli obligatorii care să fie uh, disponibile înainte de intrarea în vigoare. Deja am propus un amendament și am văzut câteva propuneri uh, privind uh, uh, posibilitatea de uh, rezolvare a problemei de lizibilitate. Am avut multe întâlniri cu părțile interesate și încă cred că dacă vrem o legislație simplificată și unică în Europa, nu trebuie să permitem dispoziții naționale. În ceea ce privește băuturile alcoolice, într-o primă instanță, voiam să propun un termen de 5 ani pentru o propunere din partea Comisiei. Privind țara de origine, cred că sau locul de proveniență, cred că acestea trebuie specificate, uh, deși ar putea induce în eroare. Cred că uneori este irelevant să se prezinte informații privind uh, ingredientul caracteristic. De aceea trebuie ca țara de origine să fie menționată pentru ingredientul care reprezintă peste 50% din uh, masa produsului. Vă, vă mulțumesc. Yeah. Mr. Schwab is the next one. domnul Schwab urmează. Foarte pe scurt, Domnul care s-a menționat, a fost menționat uh, des și nu este prezent. S-au menționat cinci puncte. În primul rând, mărimea textului. Acest text trebuie să fie vizibil dar acest lucru nu este neapărat legat de mărimea caracterelor și nu sunt sigur despre un compromis. Primind, privind uh, problem, uh, programele naționale, dacă lăsăm uh, calea deschisă reglementării naționale, va fi mai dificil pentru consumatori și mai costisitor pentru producători. Trebuie să găsim o soluție europeană. S-a vorbit despre valoarea adăugată mai devreme. Privind etichetarea originii, Uh, domnul care are îndoiel, pentru că trebuie indicată originea diferiți, diferitelor ingrediente, dar nu neapărat toate ingredientele provin din uh, aceleași, aceeași țară, cum ar fi Austria, deci trebuie să găsim un compromis în acest sens. Vă mulțumesc. Domnul Chardemos urmează Jeg opleve at øh, jeg faktisk et langt stykke hen ad vejen er Mă bucur să, să observ că pot fi de acord cu domnul Chris Harris. Nu se întâmplă des acest lucru. Va lua ceva timp ca să ajungem la un acord. Am o observație, cred că este foarte important. Uh, că atunci când alegem între ceva sau altceva, trebuie să avem, adică informațiile care să fie prezentate pe față sau pe spatele ambalajului, e o chestiune de, de gust ce considerăm că este mai bine pentru consumatori. Însă unele informații sunt importante în ceea ce privește sănătatea consumatorilor, în ceea ce privește acizii grași trans. Uh, Vrem să fim siguri că un consumator poate să obțină informațiile privind uh, conținutul de proteine, pentru că există uh, consumatori cu afecțiune care uh, înseamnă că este important pentru, pentru aceștia să cunoască aceste informații. Pentru alții mai, este mai mult o chestiune de gust. Ce considerați dumneavoastră că este important pentru consumatori? Vă mulțumesc! ultima intervenție din partea com uh, Comisiei, dar am și eu o observație. Când am început să lucrez uh, în domeniul uh, informațiilor privind nutriția, uh, elementele nutriționale nu le-am mai observat pe fața ambalajului. Uh, domnul Nicolapulu Mulțumesc, doamnă președinte. Am ascultat cu interes uh, schimbul de opinii din această comisie, am studiat de asemenea și uh, amendamentele depuse, am avut ocazia să ne exprimăm deja cu ocazia prezentării doamnei Verniu și ne-am exprimat uh, mulțumirea față de proiectul de raport pe care l-am considerat foarte constructiv. Suntem de părerea doamnei Vernio în ceea ce privește numărul de amendamente care sunt în beneficiul intereselor consumatorilor. Comisia, în general, va avea o abordare la fel de deschisă când examinează amendamentele care vor să țină cont mai mult de interesele industriei, păstrând spiritul și intențiile acestei propuneri, care, în primul rând, este îmbunătățirea informării consumatorilor. Cu toate acestea, amendamentele care sunt contrare scopului comisiei și care duc la menținerea sistemului uh, actual, fără a aduce schimbări în anumite domenii, e bine, în privința acestora avem multe rezerve și nu suntem dispuși să le acceptăm. Vă felicităm pentru uh, decizia de a amâna votul pentru a ajunge la compromisuri care să faciliteze progresele în legătură cu acest dosar. Vă stăm la dispoziție dacă doriți uh, clarificări în legătură cu anumite subiecte. Doresc să fac referire la subiectul băuturilor alcoolice pe care l-ați adus în discuție. E evident că uh, toat, există tendința de a trata în același fel toate băuturile alcoolice și de a introduce o excepție referitoare la toate produsele, inclusiv alcopopsurile, deși uh, se consideră că aceste produse nu trebuie tratate uh, la fel ca vinurile sau ca băuturile spiritoase pentru că au anumite particularități, sunt uh, băuturi uh, amestecate cu băuturi răcoritoare care nu au alcool și sunt consumate de o parte mare a populației tinere. În ceea ce privește produsele nepreambalate, pentru noi este foarte important ca obligația de a furniza informații cu privire la alergeni să fie păstrată în textul final. Suntem conștienți că există și alternativă pentru a evita încărcarea nenecesară a operatorilor, și uh, suntem dispuși să examinăm împreună cu dumneavoastră și aceste variante. În ceea ce privește țara de origine, am văzut că multe amendamente doresc eliminarea totală a propunerii comisiei și în privința acestui lucru avem uh, multe rezerve. Așa cum am spus, uh, suntem uh, dispuși să examinăm mijloacele de flexibilizare a acestui uh, aspect, însă eliminarea totală a propunerii Comisiei ar putea aduce prejudiciu informării consumatorilor. Atât uh, am dorit să vă spunem. Putem încheia, doamna Verniu. Sunt de părere că a fost nevoie de acest timp. Îl asigur pe domnul Schwab că există anumite amendamente ale domnului Caras pe care le voi ă, păstra. Nu am eliminat tot. Cred că trebuie să discutăm despre punctele ridicate despre domnul, de către domnul Heaton Harris și vom discuta despre băuturile alcoolice și despre ceea ce a spus comisia. Vom uh, putea discuta și despre acest lucru. Esențialul este ce punem pe fața și pe spatele ambalajului um, în cazul alergenilor și produselor neambalate în prealabil, uh, care vor fi informații la dispoziția consumatorului, să existe fișe sistematice care să fie disponibile peste tot sau nu. Esențialul este să uh, vorbim despre lucruri simple și să avem o ar- și o armonizare totală în cele 27 uh, state, nu, uh, nici măcar nu îndrăznesc să visez la acest lucru, nu se va întâmpla peste noapte, însă am putea să avem logo-uri, semne clare, culori, lucruri foarte simple care să fie foarte lizibile și clare. S-a spus că s a putea ca acest, aceste informații să fie pe un cod de bare și să poate consumatorul să meargă la o bornă unde să citească informațiile. Imaginați-vă uh, ce probleme ar pune acest lucru uh, pentru o persoană de 60 de ani care de-abia umblă să trebuiască să meargă la o bornă în magazin pentru fiecare produs pe care îl cumpără. Nu la acest lucru mă gândeam, mi se pare inadmisibil un asemenea cod de bare. În legătură cu amendamentul, în legătură cu sectorul alimentar, trebuie să evităm ca uh, sectorul alimentar să fie și judecător și și să facă parte la informarea uh, consumatorilor. Este vorba de protecția consumatorului și de sănătatea sa și trebuie ca cetățeanul european să își asume o responsabilitate mai mare. Vă mulțumesc foarte mult, cei puțini care ați rămas. Vom continua mâine dimineață în aceeași sală și primul vorbitor de mâine va fi doamna comisar Vasiliu. Așa încât vă rog să fiți prezenți. Vă mulțumesc și o seară plăcută.